Doamnelor și domnilor, dragi colegi, am plăcerea de a vă ura bun venit la Parlamentul European, bun venit la conferința noastră. În primul rând, îl salut călduros pe președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, care ne onorează astăzi cu prezența domniei sale. Bun venit la Parlamentul European și domnului Josel Manuel Durao Barroso, președintele Comisiei. Bun venit tuturor! E o plăcere pentru mine să îl salut și pe colegul meu, Mai Marachis, președintele Parlamentului Elen Împreună vom coprezida reuniunea de astăzi. Așa că, stimate coleg Mai Marachis, bine ai venit și, doamnelor și domnilor, bun venit și dumneavoastră. Deschid sesiunea plenară cu numărul 2 a săptămânii parlamentare. Pentru prima dată, Săptămâna parlamentară este coorganizată cu, parlament, cu parlamentele naționale în uh, conformitate cu articolul 13 din Tratatul de Stabilitate, Coordonare și Guvernanță. Anul acesta, conferința este coorganizată și coprezidată cu Parlamentul Elen. Și, încă o dată, Vreau să urez bun venit președintelui Parlamentului Elen, domnului Mai Marakis, căruia vreau să-i mulțumesc personal pentru minunata cooperare de care am avut parte în organizarea acestei conferințe. Spiritul în care a fost pregătită această conferință dovedește că am progresat într-adevăr foarte mult, iar organizarea aceasta pune bazele unei cooperări ulterioare fructoase între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Conferința de anul trecut a deschis un capitol nou în istoria parlamentarismului european, pentru că a fost prima dată când Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale au abordat au o poziție comprehensivă în ceea ce privește politicile semestrului european. Anul trecut deja 100 de parlamentari naționali din 26 de state membre au participat la acest eveniment și sunt extrem de încântat să anunț că anul acesta mai bine de 150 de parlamentari uh, din parlamente naționale participă la evenimentul nostru. Semnalul este unul puternic de ambele părți, pentru că ambele părți și-au asumat angajamentul de a îmbunătăți cooperarea dintre noi și de a îmbunătăți controlul democratic uh, în semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Împreună vrem să zăbovim asupra uh, aprofundării Uniunii Economice și Monetare cu control democratic cu tot. Împreună ne asumăm provocările care ne stau înainte nouă ca parlamentari. Anul trecut deja am făcut un progres extraordinar în ceea ce privește instituționalizarea cooperării și coordonării dintre parlamentarii naționali și parlamentarii europeni, iar anul acesta vom face un pas înainte în aceeași direcție. Vom avea trei zile de reuniuni acoperind o gamă largă de subiecte pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare și pentru a deschide o dezbatere deschisă, bazată pe legitimitate democratică în orice structură europeană. Unele evenimente din săptămâna parlamentară vor fi organizate de grupurile politice pentru a consolida discuția internă. Săptămâna aceasta vom organiza reuniuni pentru a ne înțelege reciproc și pentru a vedea care ne sunt viziunile asupra politicilor uh, Uniunii Europene. Dar, mai mult decât atât, noi vrem să creăm o arenă politică comună unde controlul democratic poate să fie exercitat la parametrii optimi. Astfel, am convingerea personală că noi, parlamentarii naționali, uh, parlamentarii europeni și parlamentarii naționali, nu suntem, uh, uh, nu suntem adversari, ci suntem parteneri. Sarcina noastră este de a milita pentru principiul scrutinului și controlului democratic. Știm cu toții că integrarea europeană va funcționa doar dacă se bazează pe cooperarea cu parlamentele naționale, o cooperare între Parlamentul European și parlamentele naționale. Tratatul de la Lisabona spune că în sfârșit s-a ținut cont de rolul parlamentelor. Tratatul de la Lisabona consolidează rolul parlamentelor naționale și al Parlamentului European. Parlamentele naționale sunt recunoscute acum mult mai bine și au prerogative în formularea politicilor europene, mai ales în termen de subsidiaritate, informare și participare. Mai mult decât atât, tratatul recunoaște importanța cooperării interparlamentare. și s-au întreprins pași adiționali pentru a îmbunătăți dimensiunea parlamentară a Uniunii Europene. Așa cum rezultă din rezoluția din 2009, la vremea respectivă, prospectul pentru parlamentarism european era pe roze, dar realitatea și criza din ultima vreme ne-au uh, pus în fața unei realități diferite. Europa a trecut de la un summit de criză la altul și s-au luat decizii care îi afectează pe toți europenii, dar aceste decizii au fost luate în spatele ușilor închise de către șefii de stat și de guvern. S-au organizat o sumedenie de summituri, au avut loc o serie de uh, reuniuni și recunosc că eu am reușit să-i provoc pe participanți uh, la, uh, participanții la summit spunând că este un congres modern uh, al Vienei. E important ca Parlamentul European și apoi Parlamentele Naționale să fie direct implicate în procesul decizional. Și țin să adaug că în vremuri de criză aceste reuniuni sunt acceptabile ca o excepție, dar trebuie să ne asigurăm că excepția nu devine regulă. În germană. Doamnelor și domnilor, dacă în timpul managementului de criză parlamentele Parlamentul European și parlamentele naționale sunt marginalizate sau se simt marginalizate, dacă parlamentele, așa cum au auzim adesea la Bruxelles, în activitatea lor sunt privite ca pierzându-și vremea și ca fiind un factor perturbator mai degrabă și dacă în procesul decizional nu sunt implicate parlamentele direct, atunci să știți că această evoluție trebuie să ne îngrijoreze. Este o evoluție în fața căreia trebuie să ne spunem ferm opinia. Suntem împotrivă. Parlamentul European, când a fost vorba despre mecanismul unic de rezoluție bancară, a participat așa pe la jumătatea drumului doar. Și să știți că la început Parlamentul a fost uh, implicat în, mecanismul, în formularea mecanismului de rezoluție, dar mai apoi s-a preferat metoda interguvernamentală. E important să ne apărăm în fața acestor tendințe. O mai multă Europa fără parlamentarism nu va exista cât timp suntem noi aici. Un efect al crizei este că suntem mult mai interesați de ceea ce se întâmplă, de exemplu, în țările vecine. Și conștientizăm faptul că în Europa suntem cu toții în aceeași barcă. Doamnelor și domnilor, E foarte important că ne apropiem de un, o guvernare economică în Uniunea Europeană, dar pentru asta, bineînțeles că este nevoie de o dezbatere la nivelul parlamentelor naționale și la nivelul Parlamentului European, în cooperare unii cu ceilalți. Pentru că dacă discutăm despre orice tip de guvernanță economică în Europa, e clar că e nevoie, în primul rând, de o dimensiune parlamentară bine întemeiată. Și de aceea, săptămâna parlamentară, dintre parlamentele naționale și Parlamentul European este atât de importantă. Împreună avem analiza anuală de creștere și avem uh, avizele pentru țară pe care le um, analizăm și facem acum un pas înspre construirea unei noi forme de democrație europeană. Maniera în care cooperăm aici unii cu ceilalți, doamnelor și domnilor, până acum n-a mai existat nicăieri. Noi, de fapt, nici nu putem să ne dăm seama în ce direcție se îndreaptă lucrurile, pentru că suntem pe un teren cu totul și cu totul nou. Este terenul cooperării parlamentare, dar tocmai din cauza acestui fapt suntem uh, atât de entuziaști și totul este atât de interesant. 150 de parlamentari naționali sunt aici. Acest lucru ne încântă cât se poate de tare. Este un grup foarte numeros nu știu, 50 sau mai de participanți sunt uh, președinți uh, de comisii parlamentare, de parlamente naționale. Iată, avem uh, colegi președinți care au venit astăzi alături de noi și asta ne bucură cât se poate de tare. Cred că am deschis un nou capitol, ne bazăm pe respectul reciproc, pe încrederea reciprocă și astfel vom crea un cadru extraordinar de cooperare. Și apoi avem cele 28 de guverne, plus uh, Comisia, blocul executiv de putere din Europa. Dar acest bloc executiv de putere are nevoie de un cadru care să îl capaciteze și aici exact se încadrează parlamentarismul european. Încă o dată, dragi colegi, bun venit la săptămâna parlamentară și pe această cale țin să vă urez mult succes în toate dezbaterile la care veți participa. Bitte, Kollege Maimarakis. Domnul Maimarakis are cuvântul. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimate domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte al Comisiei Europene, doamnelor uh, și domnilor. Stimați colegi, Stimați colegi, membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră la această conferință pe care o așteptăm de foarte mult timp. O conferință care inaugurează oficial um, președinția uh, parlamentară um, sau președinția Greciei a Uniunii Europene, prima dintr-o serie de conferințe uh, pe care le programează uh, președinția greacă. Conferința privind guvernanța economică uh, este cea de-a doua conferință după cea de la Vilnius, care a avut loc în octombrie anul trecut în cadrul președinției lituaniene. Scopul este participarea mai activă la uh, Uh, particip, la consultarea între parlamente pe chestiuni legate de mecanismele de guvernanță economică, financiară și fiscală. Uh, cu alte cuvinte, aceste mecanisme dezvoltate de Uniunea Europeană pentru a face față crizei, pentru a acoperi deficiențele în cadrul Uniunii Economice și uh, Monetare și pentru a-i permite să prevină situații uh, dureroase. Mă bucur foarte mult că această conferință are loc la Bruxelles în clădirea Parlamentului European. Mă bucură foarte mult uh, colaborarea între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, pentru că această colaborare nu poate decât să aibă rezultate pozitive, iar această conferință uh, dovedește colaborarea intensă între instituțiile noastre. Și, bineînțeles, relațiile între aleșii naționali și aleșii europeni europeni uh, este extrem de importantă, pentru că noi toți îi reprezentăm pe cetățenii europeni. Aș vrea să insist uh, asupra eforturilor care au fost uh, depuse, în special de președintele Schulz și profit de această ocazie pentru a-i uh, felicita pe președinții parlamentelor naționale care au dezbătut aceste chestiuni și care au colaborat uh, pentru a ajunge la acest rezultat. Acesta este simbolul misiunii distincte și totuși complementare a parlamentelor naționale și a Parlamentului European pentru a valorifica sinergiile uh, care vor uh, contracara deficitul democratic, care, din păcate, este o realitate în unele țări din Europa. Uh, Uh, anul 2014 nu a adus cu sine uh, doar un uh, semnal pozitiv, ci un nou proces în Europa. Bineînțeles, economia europeană își regăsește ușor um, ritmul de relansare după foarte multe luni de recesiune. Există semnale că Uh, economia europeană revine la echilibru. PIB-ul Uniunii Europene și al zonei euro va prezenta o creștere marginală, uh, deși um, în timp ce cererea, exporturile și competitivitatea vor avea o evoluție pozitivă. Bineînțeles, destabilizarea uh, provocată structurii Uniunii Economice și Monetare din cauza politicilor eronate ale statelor membre, uh, din cauza lipsei de supraveghere eficientă din partea autorităților europene, dar și din cauza mecanismelor inadecvate la nivel european, uh, vor prelungi aceste situații de incertitudine. Aceasta este o provocare majoră uh, căr- căreia trebuie să-i facem față la nivel european. Nivelul ridicat al datoriei publice în multe state membre, fragmentarea piețelor, șomajul, mai ales în rândul tinerilor, uh, vor continua să reprezinte uh, provocări și pe mai departe iar acestea vor uh, compensa într-un fel sau vor contracara într-un fel uh, îmbunătățirea indicatorilor uh, financiari. În același timp, decalajele între nord și sud se adâncesc și există transferuri de capital și de forță de muncă foarte marcate, iar aceasta duce la creșterea problemelor. Dacă îmi dați voie, aș dori acum să mă refer la țara mea. Uh, deficiențele structurale cronice ale Greciei au uh, condus uh, și ele la criză. Dar, de ceva vreme, Grecia a fost inclusă într-un program de ajustare și a instituit politicile necesare. Trebuie să spun că Grecia a redus deficitul cu 13,4% uh, din PIB, în timp ce deficitul primar a, scăzut cu 10,8%. În plus, ă, există semne pozitive care au început să se manifeste spre sfârșitul lui 2013. Grecia are în prezent ă, cele mai reduse rate ale inflației din ă, zona euro, iar deficitul de cont curent este în scădere rapidă. În plus, țara a recuperat aproximativ două treimi din competitivitatea pierdută în perioada 2001-2009. De asemenea, Grecia a procedat la recapitalizarea sistemului bancar, la privatizări, la deschiderea profesiilor închise, la reformarea sistemului sistemului de pensii și la schimbări radicale în domeniul administrației publice, justiției, sănătății, educației, asigurărilor, pieței muncii, pieței uh, produselor și serviciilor. De asemenea, am uh, încercat uh, să rectificăm situația și aceasta ne-a ajutat uh, să uh, instituim măsuri. Comparativ cu 2009, PIB-ul a scăzut cu aproximativ uh, un sfert. Uh, iar țara a rămas în recesiune timp de șase ani consecutivi. Uh, șomajul este de 27%, iar șomajul în rândul tinerilor este de 57%, în timp ce o treime din populație se confruntă cu sărăcie sau excludere socială. Așadar, aceste reforme au fost foarte dureroase pentru cetățenii din țările care au trebuit uh, să fie incluse în astfel de programe de ajustare financiară. În Grecia au avut loc schimbări dramatice care au afectat uh, viața de zi cu zi a cetățenilor, iar cetățenii au trebuit să facă sacrificii enorme. Situația este similară și în celelalte țări din sudul Europei iar aceasta a contribuit la intensificarea euroscepticismului. Aceste tendințe sunt susținute și de cetățenii din alte state membre care nu văd cu ochi buni uh, creșterea contribuțiilor uh, economice care le este cerută în contextul principiilor de solidaritate și uh, conservarea coeziunii sociale. Așadar, este esențial să generăm rezultate vizibile și concrete care, pe care să le poată Uh, resimți cetățenii europeni. Uh, de asemenea, uh, va trebui ca cetățenii să resimtă avantajele familiei europene pentru a susține coeziunea europeană. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, Uh, ancheta anuală privind creșterea, care a fost uh, publicată în luna noiembrie anul trecut uh, pentru anul 2014, menționează ca prioritate cheie dezvoltarea creșterii și competitivității în Uniunea Europeană, alături de o creștere durabilă care să permită redresarea economică. Totuși, există obstacole majore în calea impulsionării creșterii și ocupării în Europa, iar un astfel de obstacol este absența lichidităților, mai ales pentru pentru IMM-uri. O altă problemă este consolidarea fiscală restrictivă. În plus, pe de altă parte, implementarea rapidă a Uniunii Bancare reprezintă un pas important pentru impulsionarea creșterii. În acest context, mecanismul de, supra de supraveghere unică a fost um, pus în aplicare iar Consiliul Uniunii Europene a agreat uh, recent uh, principalele caracteristici ale mecanismului de consolidare unică. Aceste mecanisme, alături de alte inițiative legislative care vor îmbunătăți încrederea uh, deponenților, vor rupe cercul vicios al dependenței între bănci și finanțele publice, um, conducând la eliminarea temerilor legate de sustenabilitatea sectorului bancar european. Statele membre și guvernele lor trebuie să își propună să asigure sănătatea industriei bancare, astfel încât aceasta să devină imună la posibilele amenințări. În plus, trebuie să se îmbunătățească condițiile de finanțare pentru economia reală. Domnilor și domnilor, dacă nu ne concentrăm eforturile pe problemele economiei reale, atunci uh, nu vom putea să facem uh, față crizei care afectează familia europeană. Știm cu toții că obiectivul de creștere uh, nu este un obiectiv vag, pentru că el se bazează pe oameni, pe cetățeni în plus, uh, demersurile noastre trebuie să se concentreze pe cetățeni, pe oameni. Trebuie să le oferim acestora uh, ceea ce așteaptă. Trebuie să creăm locuri de muncă și trebuie să facem uh, față și să eliminăm dezechilibrele. Domnilor și domnilor, anul 2013 a fost primul an um, de implementare um, completă a semestrului european. Se consideră că semestrul european a fost un succes, chiar dacă, evident, există loc de mai bine. Recomandările formulate statelor membre au fost considerate echilibrate, Uh, iar uh, țintele au fost uh, considerate clare și măsurabile, lăsând în același timp o libertate de manevră statelor membre pentru a alege mixul de politici. Recomandările au fost diferențiate în mod adecvat pentru a se concentra mai bine pe problemele individuale și pe nevoile fiecărui stat membru în parte, mai ales în ceea ce privește țările care suferă dezechilibre macroeconomice. Problema cea mai importantă a fost monitorizarea și punerea în aplicare aplicare a recomandărilor, care, din păcate, nu au fost uh, satisfăcătoare anul trecut. În ceea ce privește aspectele bugetare, uh, instituirea uh, sau prezentarea programelor fiscale în contextul pachetului de două măsuri, two-pack, au uh, contribuit uh, la o evaluare detaliată și completă. Uh, pe de altă parte, concretizarea sau materializarea reformelor structurale prezintă în continuare probleme pentru că um, trebuie să se asigure rezultate durabile. Dezechilibrele macroeconomice sunt foarte importante și de aceea trebuie să existe recomandări pertinente puse în aplicare. Trebuie să vă spun că convergența financiară este indispensabilă pentru că trebuie să asigurăm responsabilitatea la nivel decizional. De aceea este extrem de important să acordăm o atenție sporită rolului Parlamentului European și colaborării sale cu parlamentele naționale. Va trebui ca aceste instanțe să uh, poată face uh, schimb de informații și trebuie să țină cont uh, de așteptările și de nevoile cetățenilor. S-au făcut multe progrese, însă mai sunt multe de făcut. Justiția și transparența trebuie să însoțească toate eforturile noastre pentru a asigura credibilitatea și pentru a asigura acceptarea și eficiența acestora. În momentul de față, acestea sunt priorități pe agenda europeană și, bineînțeles, tot ce vom spune noi în acest context va fi extrem de important. Aștept cu nerăbdare acest dialog financiar și economic economic. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vreau să vă asigur că președinția Elena va face tot posibilul pentru a asigura o cooperare excelentă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Mulțumim foarte mult, domnule Maimarachis. Și acum dau cuvântul președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte al Parlamentului Elmen, stimați eurodeputați, stimați membri ai Parlamentelor uh, Naționale, doamnelor uh, și domnilor, Cred că săptămâna interparlamentară europeană are un rol foarte important de jucat, pentru că aduce împreună voci și opinii diferite pentru dezbatere, pentru întâlnirea minților, pentru a întări fundamentarea democratică a Europei. Cei mai mulți dintre noi au o ambiție foarte clară pentru Europa. Cred că există foarte mult potențial economic care nu a fost folosit încă și vrem să găsim cele mai bune modalități de a face acest lucru posibil. Europa să revină la creștere, la o creștere durabilă, la o creștere inclusivă. Știu că această ambiție uneori duce la nerăbdare chiar și la critică constructivă și nu e nimic greșit în asta. Dar este important să ne reamintim de unde venim și uh, unde suntem în acest moment. Provocările aflate în fața Europei în ceea ce privește guvernanța economică erau mari chiar și înainte de criză. Și nu trebuie să vă spun cât de provocatoare a fost situația de atunci încoace. Adevărul este că trebuie să remodelăm și să reparăm uh, această barcă în mijlocul furtunii. Și am făcut acest lucru și îl facem. Criza ne-a dat mai multă ambiție politică să facem aceste schimbări. Uh, unele din aceste modificări erau chiar de negândit înainte de criză, iar pe parcursul anilor, pas cu pas, am modificat sistemul guvernanței economice din Europa așa cum nici nu ne imaginam. Asta nu înseamnă că sistemul nostru de acum este perfect, că ne-am făcut treaba, că trăim în cea mai bună din toate lumile posibile. Discuția de astăzi, sunt absolut convins, va arăta că încă se pot îmbunătăți lucrurile și că sunt foarte multe viziuni diferite în această dezbatere. Dar am parcurs un drum foarte lung, am ajuns foarte departe, într-o perioadă scurtă de timp. Și cred că ar trebui să recunoaștem dificultățile care încă există în Europa, adică ă, șomajul și situațiile sociale urgente din unele țări, dar în același timp trebuie să fim mândri de pașii pe care i-am făcut în ceea ce privește guvernanța la nivel european și crearea condițiilor pentru ca această criză, acest gen de criză să nu se mai întâmple niciodată sau dacă se întâmplă să putem reacționa. Să nu uităm că acum un an sau doi lumea vorbea Uh, despre ieșirea Greciei din Uniunea Europeană, din zona euro. Și iată, acum Grecia este cea care prezidează Consiliul Uniunii Europene. Tocmai l-am auzit pe reprezentantul Parlamentului European. Gre- Grecia este o țară care și cu mândrie își asumă rolul de conducător al Uniunii Europene. Să nu uităm că acum câțiva timp mulți analiști și așa numiți experți preziceau uh, prăbușirea monedei euro iar acum, nouă țară, Letonia, a adoptat moneda euro după reforme foarte importante și după un program foarte dur de adaptare. Să nu uităm că acum ceva timp existau așa niște Casandre care preziceau dezintegrarea Uniunii Europene și recent un alt membru, Croația, a aderat la Uniunea Europeană care are acum 28 de membri. Să nu uităm că unele dintre țările aflate sub monitorizare au acum condiții de piață mai bune decât țările care nu au fost supuse monitorizării și, într-adevăr, au rată de creștere mai mare decât multe alte țări din Uniunea Europeană. Și, într-adevăr, unele dintre ele ies din programul de monitorizare, cum ar fi Irlanda care, sau Spania, din ceea ce privește monitorizarea sistemului financiar și bancar. Deci trebuie să știm unde eram și unde ne aflăm acum și să recunoaștem care au fost uh, greșelile de la început, deficiențele de la început. Pe scurt vreau să menționez acele greșeli, acele probleme în, cu care ne-am confruntat în sistemul precedent. În primul și în primul rând, cred că sistemul european de guvernanță s-a dovedit a fi prea lax, prea moale, nu era suficient ca să oblige statele membre să facă reformele structurale necesare. Și uneori a fost chiar insuficient și ca să scuture, eu știu, uh, conturile naționale. Uniunea Europeană, Comisia Europeană se baza pe statistici care nu erau corecte pentru că se făceau numai ca urmare a răspunderii naționale. Deci în momentul în care se așteptau reforme în acele țări sau o reechilibrare a economiilor, lucrul acesta însă nu s-a făcut spontan, iar Europa nu putea decât să ia notă, dar Europa nu putea să întreprindă măsuri de corectare necesare sau să se asigure că erau luate de guvernele naționale. În al doilea rând, în ceea ce privește chestiunile bugetare, Uh, membrele zonei euro aveau o serie întreagă de ținte foarte clare iar Comisia Europeană avea posibilitatea să vorbească, să le facă uh, cunoscute, dar nu avea puterea să le sancționeze. Înainte de criză, multe, dacă nu majoritatea statelor din zona euro, încărcau limitele bugetare pe care le stabiliseră chiar ele și nu aveau niciun fel de prudență. Comisia le atrăgea atenția asupra acestei lipsei de responsabilitate, dar nu puteam să facem mare lucru în vremea respectivă. Iar acum, se știe că dacă unele dintre statele membre nu încălcau pactul de creștere și stabilitate, ei bine, l-au încălcat și dacă nu l-ar fi încălcat, consecințele negative ale crizei n-ar fi fost atât de grave. În al treilea rând, nu existau reguli și mecanisme la nivel european pentru a controla sectorul financiar. Autoritățile naționale nu au putut să oprească uh, problemele care au scăpat de sub control. Să nu uităm că supravegherea financiară era numai și numai de competență națională. Și ce s-a întâmplat? Într-unele din sistemele bancare din statele membre, uh, fără ca instrumentele, instituțiile financiare de supraveghere să uh, observe acest lucru, au apărut probleme foarte grave. Iar acum am creat un singur mecanism european de supraveghere. De asemenea, nu există un sistem european de a duce la uh, soluționarea și restructurarea și redresarea băncilor pentru că un singur guvern nu se poate confrunta cu o, cu o asemenea problemă. Guvernele naționale și organismele naționale de supraveghere au permis ca țăria, țara respectivă să fie expusă unor datorii bancare care erau de multe, multe ori mai mare decât PIB-ul statului respectiv. Și lucrul acesta s-a întâmplat sub autoritatea uh, organismelor naționale de supraveghere și apoi în termen largi uh, această uniune monetară și economică incompletă asigura un sentiment uh, de uh, bunăstare neclar, ne, uh, nefundamentat. Problemele au scăpat de sub control și de foarte multe ori s-a văzut că sunt de fapt dușmanul nostru cel mai mare iar uh, la nivelul unității economice și monetare s-a văzut că nu putem face față acestor probleme. Numai încep, o luând pe calea către uh, o uniune economică și monetară reală putem rezolva lucrurile în care se face o integrare reală, numai în felul acesta putem să mergem pe o cale clară, credibilă de corectare a situației. Deci să spunem foarte clar că în momentul în care cri, cri, criza nu a fost provocată de Uniunea Europeană, criza nu s-a născut în Europa, s-a născut în afara Europei, e foarte adevărat. Criza a fost însă rezultatul unui comportament irațional, irresponsabil al sectorului financiar și de asemenea este rezultatul acumulării unor datorii uriașe la nivelul guvernelor naționale, dar Uniunea Europeană nu era pregătită din punct de vedere structural și arhitectural să facă fața acestor probleme și ne-am confruntat cu o situație dramatică și în același timp am încercat să fim pompierii care se opun acestui incendiu și să construim o clădire nouă în care să intre toate statele membre. Mai sunt multe de făcut, dar situația este deja diferită în acest moment. Avem reguli mult mai clare, mulțumită uh, pachetului de măsuri cu șase măsuri și celui cu două măsuri aprobate de instituțiilor europene. Monitorizarea este mai concentrată, coordonarea politicilor naționale se face mult mai bine pe tot parcursul anului. Uh, recomandările specifice pentru fiecare țară sunt foarte bine țintite și transparente avem reguli noi și uniforme pentru bănci și sistem, un sistem european de supraveghere și punem pe, uh, la punct un sistem de redresare și soluționare bancară și mergem către Uniunea Bancară. Și din punct de vedere politic am accentuat un punct foarte important. Moneda euro va continua să existe. Suntem cu toții în aceeași barcă, trebuie să ne asumăm fiecare răspunderea proprie pentru ca barca aceasta să uh, meargă în continuare, să navigheze cuvântul uh, în pupă și situația economică din Europa s-a schimbat. Rezultatul nu, se, nu ține numai de structura sistemului. Succesul ține de realizările la nivel național și de legitimitatea largă a eforturilor de reformare din fiecare stat membru și din Europa în întregime. Trebuie să înțelegem că uh, privind realizările și legitimitatea, avem soluția problemelor noastre și trebuie să înțelegem cum n-am înțeles înainte de criză că ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă într-o țară poate să aibă un impact negativ asupra celorlalte state. Deci trebuie, avem nevoie de o guvernanță economică comună și trebuie să facem acest lucru într-o manieră democratică, cu răspundere democratică la nivel european și național. De aceea, pentru aplicare și pentru legitimare, legile Parlamentului European și ale Parlamentelor Naționale sunt atât de importante. Deci unde suntem în acest moment? Dacă analizăm îmbunătățirea instituțiilor din ultimii ani, uh, modificarea bugetului, pentru că bugetele, deficitele au scăzut, mm, câștigul competitivității economice, sunt țări care sunt deja exemplu din acest punct de vedere. Uh, nu putem nega că s-a făcut enorm de mult dar condițiile economice și sociale rămân în continuare grele și ne confruntăm cu șomajul dramatic, mai ales în rândul tinerilor. Iată de ce în uh, pentru anul 2014 nu am modificat priorităților pentru că trebuie menținute, trebuie să avem o consolidare fiscală prietenoasă, să finanțăm așa cum trebuie industria, pentru că sunt diferențe între statele membre, n-ar trebui să se întâmple într-o unitate monetară și economică și ar trebui să fie evitate pe piața internă. Promovăm de asemenea reformele structurale pentru creștere și competitivitate, și pentru, uh, de asemenea, ne punem problema modernizării administrației. Suntem acum într-un punct de turnură în criză. Uh, creșterea revine încet, am intrat într-o etapă nouă, evident, dar uh, nu este suficient să lăsăm recesiunea în spatele nostru ca să considerăm că s-a încheiat criza. Cum să spunem că s-a încheiat criza când șomajul este atât de mare? Trebuie să continuăm să ne concentrăm atenția asupra întăririi crizei și competitivității pentru a asigura o redresare de durată dată. Doamnelor și domnilor, dacă certitudinea politică a fost dușmanul nostru în timpul crizei, uh, ar trebui să, pas cu pas, să construim o uniune monetară și economică reală este foarte important, pentru că uneori unii analiști au spus că s-a întâmplat din cauza unei hotărâri sau a două hotărâri. Nu e adevărat. Vă pun, spun acest lucru din experiență. Când discutăm chestiunile noastre cu partenerii din Statele Unite, Rusia, China, Japonia, uh, Întrebarea pe care ne-au pus-o nu se refera la deficitul țării respective sau la ce o să facă Banca Centrală Europeană, ci întrebarea era dacă suntem angajați să avem o uniune economică și monetară reală. Era o chestiune politică, dar nu numai. Deci s-au făcut pași importanți de către Banca Centrală Europeană și a fost posibil numai pentru că au putut uh, fi pașii care să pună la punct această Uniune Economică și Monetară reală. Statele uh, membre au arătat că sunt hotărâte în ce privește reformele structurale și în raportul prezentat de cei patru președinți Consiliului European, eu, uh, președintele Eurogrup și președintele Băncii Centrale Europeană și Comisia Europeană, ei bine, acest raport Uh, a arătat că piețele vor face ce trebuiau să facă, vor modifica modul în care lucrează, pentru că acum câtva timp noi eram bolnavul lumii. Eram bolnavul lumii la G20 și când am luat această hotărâre, lumea a început să creadă că într-adevăr se vor face corectări. Uh, de aceea putem să spunem acum și putem să ajungem să punem la punct Uniunea Bancară. Și nu putem să facem Uniune Bancară înainte de a avea un mecanism de redresare și soluționare bancară. Deci vreau să îndemn Parlamentul și Consiliul să ajungă la o soluție de compromis, trebuie să ajungă la o soluție înainte de alegerile europene. Ambii parteneri trebuie să facă acest lucru și sperăm că președinția Elenă și Comisia Europeană Europeană vor face acest lucru. Vreau uh, să ne îmbunătățim, uh, eu știu, spiritul de răspundere în ceea ce privește uh, sistemele noastre cât de funcționare. Responsabilitatea, asumarea responsabilității trebuie asigurată acolo unde se iau hotărârile. Uh, iar uh, așa se va face simțit și impactul acestor hotărâri. Avem nevoie de o coordonare mai bună și e părerea mea personală între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. În același timp, noi, Comisia Europeană, care răspunde în față de Parlamentul European, suntem gata să colaborăm cu Parlamentele Naționale, bineînțeles în limitele capacității noastre. Și facem acest lucru cu nou sistem pe care îl avem, de exemplu, în noiembrie trecut am publicat pentru prima oară niște avize privind proiectele de uh, planuri de la statele membre, de planuri uh, de, de proiecte bugetare. Considerăm, deci, stimați colegi, că acum câțiva ani dacă lumea ar fi întrebat dacă e posibil ca noi, Comisia Europeană, să emitem o opinie privind proiectul de buget național, ar fi spus că nu e posibil așa ceva. Iar acum, din cauza crizei, a fost agreat de către toate statele membre că trebuie făcut ceva în acest sens. Și, evident, suntem gata să colaborăm cu parlamentele naționale parlamentele naționale, firește că au toate drepturile în procesul bugetar, Comisia nu are drept de veto și nu poate modifica proiectul de buget național, dar putem discuta, ceea ce este foarte important, pentru că în felul acesta putem să adâncim sentimentul guvernanței economice la nivel european. Iar uh, semestrul european se desfășoară mai bine și uh, există și un anume sentiment uh, acesta de implicare. Sentimentul acesta de implicare era rezervat elitei politice și experților, dar la nivel democratic nu aveam un asemenea sentiment de implicare. Nu aveam sentimentul că suntem cu toții împreună. Când ne construim bugetul trebuie să ne consultăm partenerii și trebuie ca acest sentiment de implicare să se manifeste la toate nivelurile uh, europene și naționale este important ca în contextul european să recunoaștem existența lui și um, în modul în care sunt conduse țările să se știe foarte bine că uh, deciziile luate la nivel național au impact și dincolo de granițe. Comisia este gata să sporească cooperarea atât cu Parlamentul European cât și cu Parlamentele Naționale din acest punct de vedere. Și putem să spunem că acum ne ridicăm dincolo de chestiunile tehnice, dincolo de chestiunile uh, instituționale și putem să avem o dezbatere realmente politică despre Uniunea Europeană. Eu am spus de mai multe ori în Parlamentul European, sunt gata să discut cu Parlamentele Naționale oricând pentru că nu putem continua făcându-ne că e vorba doar de o chestiune tehnocratică sau burocratic, birocratică. Uniunea Europeană trebuie să fie realmente democratică. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim domnului Barroso, președintele Comisiei și acum dau cuvântul domnului Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Parlamentului Elen, domnule președinte al Comisiei Europene, stimați domn președinte al Parlamentului Național, uh, stimați uh, parlamentari național doamnelor și domnilor, am plăcerea de a fi astăzi alături de dumneavoastră la cea de-a doua reuniune a conferinței interparlamentare conferite prin articolul 13 din Tratatul de Stabilitate. Reuniunile interparlamentare precum cea de astăzi ne ajută să ajutăm parlamentele, europene, parlamentele naționale să-și exercite rolul de control mult mai bine acasă și să se implice în plan european la nivel decizional, precum și să se consulte direct cu eurodeputații. Chit că fiecare Parlament Național rămâne responsabil de bugetul și economia țării pe care o reprezintă, aceste prerogative, să nu uităm, sunt exercitate acum în contextul unei interdependențe enorme și într-un cadru pe care îl dezvoltăm împreună pentru a gestiona cât mai bine această interdependență. Interdependența aceasta este cu atât mai acută pentru cei care au o monedă comună. Dar, după cum ne spune și foarte clar tratatul, la articolul 121, e vorba de tratatul Uniunii Europene, statele membre vor privi politicile economice ca fiind o chestiune de interes și preocupare comună și pentru asta va exista o coordonare la Consiliu. Domnilor și domnilor, criza economică ce ne-a lovit în urmă cu jumătate de deceniu a fost uh, cea mai mare criză care ne-a uh, lovit de la Marea Depresie din uh, anii 1930. Și în vremurile acestea de criză, foarte repede au ieșit la iveală neajunsurile politicilor economice naționale și neajunsurile sau lacunele pieței unice europene și a structurii zonei euro. Prin urmare, a fost nevoie să um, ne asumăm aceste probleme. Datoria publică și privată a stat la baza crizei, precum și lipsa controlului asupra băncilor și lipsa gestionării riscului. Mare parte din munca noastră din ultimii ani a fost aceea de a rectifica aceste neajunsuri la toate nivelurile. Au fost întreprinse eforturi extraordinare la nivel național mai întâi, și nu doar în acele țări care au uh, ținut titlurile ziarelor. Noi toți a trebuit, am trebuit să întreprindem reforme structurale pe termen lung și să remodelăm economia. Privind Uniunea Europeană în ansamblul ei, un neajuns a fost faptul că, deși aveam o piață financiară comună, nu prea aveam și reglementare comună sau supraveghere comună a acestei piețe. Întreprindeam totul separat și într-o manieră total lipsită de eficiență. Ei bine, între timp am adoptat legislație semnificativă pentru a avea reguli comune și consolidate. Și pentru cei care doresc să se alăture Uniunii Bancare, avem un sistem de supraveghere comună. De asemenea, ne-am dat seama că normele noastre cu privire la îndatorare și deficite erau norme care nu erau respectate. Ei bine, și această problemă a fost corectată. Și nu în ultimul rând, am elaborat proceduri ca parte din așa numitul semestru european pentru a coordona mai bine politicile la nivelul țărilor membre și pentru a detecta și corecta dezechilibrele economice într-un stadiu incipient. Și nu în ultimul rând, la nivelul zonei euro, am intervenit așa cum trebuie, chit că tratatul de la Maastricht nu uh, prevedea niciun fel de marjă de manevră într-o vreme de astfel de criză. Tocmai de aceea noi am creat un mecanism de salvgardare uh, și am înființat mecanismul european de stabilitate și acum există o coordonare a politicilor economice și monetare prin tratatul de stabilitate. Acum muncim la ceea ce numim noi Uniune Bancară. Consiliul ECOFIN um, a întreprins mulți pași uh, decisivi în ultimele luni în această direcție. Și permiteți-mi să mă axez mai mult în intervenția mea asupra Uniunii Bancare, pentru că a fost în centrul atenției în ultima vreme șefii de stat și de guvern promiseseră să vină cu un pachet în decembrie și iată că s-a ajuns la un acord în decembrie. În general, discutând despre bancă, o bancă, discutăm despre supraveghere, rezoluție și schema de garantare a depozitelor. Și la fel am procedat și noi. Mai întâi, în ceea ce privește schema de garantare a depozitelor. Avem o schemă unică uh, la care s-a ajuns uh, la un acord între Consiliul și Parlamentul European cu două zile înainte de întrunirea Consiliului European. În al doilea rând, supravegherea este importantă. Mecanismul unic de supraveghere va fi funcțional cel târziu în noiembrie cu doamna Daniel Nui ca și președintă. Va fi verificată și starea de sănătate a băncilor, iar rolul uh, de supraveghere va fi asumat de Banca Centrală Europeană. Și în al treilea rând, rezoluția. Avem directiva cu privire la rezoluția și redresarea bancară, cu armonizarea normelor. S-a ajuns la un acord cu privire la acest mecanism chiar înainte de summitul din decembrie între Consiliu și Parlament. Dar cel mai important element este faptul că ministrii de finanțe au ajuns la un consens în ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție bancară. Trebuie acum să așteptăm un acord bun și cu Parlamentul European pe același subiect și sper că acest lucru va, se va petrece cât se poate de rapid pentru a avea un cadru pentru Uniunea Bancară înainte de acest ciclu electoral și uh, somez Consiliul și Parlamentul să ajungă repede, repejor la un consens. Magnitudinea și viteza acestor realizări nu ar trebui să fie lucruri subestimate. Pentru zona euro este cel mai mare pas înainte de la crearea monedei euro în sine. Practic, acum reușim să lăsăm în urmă legătura vicioasă dintre băncile în faliment și finanțele publice și vom ajuta economia să renască. Mai mult decât atât, prin Uniunea Bancară ne asumăm uh, angajamentul față de o zonă euro stabilă și puternică. Voința noastră politică rămâne intactă. Criza existențială, amenințarea la existența Uniunii Europene și a zonei euro e de domeniul trecutului, tocmai mulțumit acestei voințe politice. Până la finele acestui an vrem să avem o uniune adevărată, o uniune economică și monetară. Inițial, acest proiect a avut menirea de a acoperi lacunele din zona euro, dar să știți că noul nostru proiect e deschis și statelor non-euro. Am făcut progrese la summitul din decembrie și în ceea ce privește acel E din European and Monetary uh, Union. Vrem să avem um, uh, o uniune economică. Vrem uh, să avem uh, acest element care să meargă dincolo de semestrul european, dincolo de six-pack, dincolo de two-pack. Să avem uh, un parteneriat pentru competitivitate, creștere și locuri de muncă. Și vrem să, să încurajăm reformele structurale pentru a consolida Uniunea economică și monetară. Uh, pentru a, avea o, pentru asta e nevoie de o abordare echilibrată, de o relație de parteneriat unii cu alții, pentru că cu mai multă răspundere, cu mai mult angajament, cu mai multe investiții în politici economice uh, și monetare, vine și mai multă solidaritate. Obiectivul este de a avea un acord final în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară până în octombrie 2014. La summitul din uh, decembrie am uh, revenit și la pachetul de competitivitate, creștere și locuri de muncă și am evaluat progresul în ceea ce privește pactul pentru creștere și locuri de muncă. Președintele Werner Hoyer de la Banca Europeană de Investiții a fost alături de noi. Am reformat uh, capacitatea de creditare de la BI, mai ales pentru IMM-uri noile fonduri europene 2014-2020 sunt acum disponibile, inclusiv pentru inițiativa pentru tineret și pentru ocuparea tineretului și inițiativa pentru uh, IMM-uri. Iată că BI s-a descurcat de minune. În ultimul an am făcut tot posibilul pentru ca redresarea economică să devină realitate. Și mulțumită eforturilor întreprinse în plan comunitar, dar mai ales în plan național, sunt convins că anul 2014 va fi unul mai bun iar ocuparea va începe să ia amploare. Și acum permiteți-mi să revin la imaginea de ansamblu. E vorba de munca cumulativă întreprinsă în ultimii patru ani pas cu pas, în așa fel încât Uniunea Europeană să primească noi mijloace care împreună vor face o diferență reală la nivelul gestionării interdependenței economice. Multe lucruri au fost întreprinse în baza tratatelor care există deja prin proceduri legislative europene. Alte aspecte au impus crearea de noi instrumente care înainte nu au existat și pentru care era nevoie de aprobarea și ratificarea parlamentelor naționale. Unele aspecte legate de Uniunea Europeană în ansamblul ei, uh, unele au fost legate de Uniunea Europeană în ansamblul ei, altele doar de zona euro. Dar toate problemele puse pe tapet au avut în vedere răspunderea democratică. Și acum o normă generală este aceea că, până la urmă, pentru deciziile naționale trebuie asumată răspunderea în plan național iar uh, pentru deciziile europene răspunderea este asumată la comun de către Consiliu și de către Parlamentul European. Avem așadar o dublă salvgardare, o dublă legitimitate, dar și o complexitate duală. Însă, când o decizie implică atât uh, competențe naționale cât și competențe europene, lucrurile se complică și mai tare. Și tocmai de aceea, în unele cazuri, au rezultat cazuri destul de, situații destul de alambicate. Dar, important este să nu pierdem din vedere că acolo unde discutăm despre răspundere există și un parlament. Și pentru asta e nevoie de transparență la nivel procedural. Un element cheie este acela de a ne asigura de faptul că parlamentele naționale, că uh, verifică o decizie națională luată de către guvern sau că guvernul participă într-o decizie europeană, deci important este că parlamentele naționale pot să aibă funcția de control cu toate instrumentele necesare. Instrumentul cel mai important, abilitatea de a verifica ce se întâmplă la nivel ministerial, ține până la urmă de respectarea propriei Constituții și de tradiția parlamentară. Pentru asta nu este nevoie de o regulă europeană. Dar, la nivel comunitar, poate să se facă o facilitare, așa cum s-a întâmplat prin tratatul de la Lisabona, cu prevederea că toate propunerile legislative mai întâi trebuie să fie trimise parlamentelor naționale, Asta înainte ca Consiliul sau Parlamentul European să-și asume o poziție. Crearea unui dialog interparlamentar, cum este această conferință, e de asemenea un instrument extrem de util. Iar pentru deciziile luate în plan uh, european, pentru care există noi autorități, cum ar fi mecanismul unic de supraveghere pentru bănci sau uh, autoritatea de rezoluție, care are un anumit grad de independență, ce ne interesează cel mai tare aici este, de fapt, transparența și mecanismul de raportare, în așa fel încât să existe un control expost al acțiunilor. Deci, e vorba de acțiuni care au în vedere obiective ferme, stipulate în deciziile um, care au fost luate inițial. Mai mult decât atât, Parlamentul European joacă un rol și în ceea ce privește constituirea acestor corpuri. Doamnelor și domnilor, fără doar și poate, putem să facem mult mai multe pentru a îmbunătăți legitimitatea democratică și asumarea răspunderii în toate mecanismele pe care le-am creat. Dar convingerea mea fermă este că propunerile ar trebui să vină în primul și în primul rând de la parlamente. Și tocmai de aceea privesc cu mare interes către ideile și sugestiile care vor rezulta în urma acestei conferințe și aștept cu nerăbdare reflexiile dumneavoastră în ceea ce privește politicile economice care sunt avute în vedere astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. dank, Herman. Herman, îți mulțumesc. Dragi colegi, Trebuie să încercăm să structurăm această dezbatere. Din păcate, mă văd nevoit să vă spun că nu toată lumea va putea să ia cuvântul, nu avem suficient timp de vorbire și de aceea va trebui să îl limităm, așa că fac câteva propuneri în acest sens. Deci, avem peste 140 de colegi uh, înscriși. Cu acordul dumneavoastră limităm uh, timpul de intervenție la două minute, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Cele două minute în Parlamentul European, să știți, sunt un timp generos de vorbire. Nu știu cum e la dumneavoastră acasă, dar să știți că aici, la Parlamentul European, președinții de grupuri politice primesc 4-5 minute. Deci deja două minute este un termen uh, cât se poate de generos. O să avem patru colegi din Parlamentele Naționale, apoi un eurodeputat, deci uh, patru la unu este raportul. Și propunerea mea este să începem într-o manieră oarecum protocolară pe care țin să vă explic. Primii patru vorbitori sunt colegi Uh, organizați în felul următor. Vicepreședinte al Parlamentului Elen, apoi uh, un fost eurodeputat, apoi un reprezentant, un reprezentant al Parlamentului Franței și apoi uh, președintele Bundestagului German și apoi un coleg din Parlamentul European. Până acum, să știți însă că niciun eurodeputat nu s-a înscris la cuvânt. Uh, dar, uh, din politețe față de musafirii noștri, cred că s-a întâmplat asta, bineînțeles, ca să avem mult timp pentru colegii din Parlamentele Naționale. Ei bine, dumneavoastră aveți uh, cartonașe de intervenție la locurile dumneavoastră. Vă rog frumos să le arătați. Acestea vor fi, din câte am înțeles eu, colectate și uh, eu le voi uh, prelucra în ordinea în care le primesc. Prima rundă va fi condusă de mine, um, a doua de colegul Maimarachis și tot așa. Sunteți de acord cu această procedură, dragi colegi? Mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Și apoi, noi vom cronome vă vom cronometra, cronometra și să știți că nu sunt așa de popular în Parlamentul European pentru că eu de obicei tai microfonul când se depășește timpul de vorbire. Așa că, cât timp eu conduc această reuniune, să știți că voi fi foarte strict. Domnul Maimarachis din Parlamentul Elen e cunoscut pentru a fi și mai radical decât sunt eu. Și acum, mai întâi, vicepreședintele Parlamentului Elen, Ioannis Dragakis. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre Uniunea Bancară, doamnelor și domnilor. Dacă ne amintim uh, cu toții, criza care a început în 2008, ei bine, aceasta a început ca o criză financiară și după aceea a contaminat toate sectoarele economiei. Uniunea economică și monetară ar trebui așadar să înceapă prin crearea unui nou cadru care să supravegheze sistemul bancar. Uniunea bancară europeană ar trebui să contribuie în mod eficient la creșterea uh, încrederii în uh, piețe și la revenirea creșterii. Primul pas a fost deja făcut uh, prin uh, punerea în aplicare a mecanismului unic de supraveghere. Președinția Elenă nu va precupeți niciun efort pentru a rezolva problema mecanismului de însănătoșire sub președinția sa. Așadar, uh, carta care v-a fost propusă în uh, uh, raport ar trebui să fie adoptată cât mai curând. Așadar, am evidențiat riscurile asociate cu Uniunea Economică și Monetară și riscurile asociate cu sectorul bancar. Am văzut recent că datoria în Cipru a crescut, iar băncile au trebuit să sau ar fi trebuit uh, să suporte consecințele. Uh, și consecințele nu ar fi trebuit să fie suportate de contribuabili. De aceea ar trebui instituit un sistem mai eficient, o uniune economică și monetară mai activă, iar aceste două elemente ar trebui să permită atingerea convergenței economice și ar trebui să permită găsirea de lichidități, care este un element important pentru creștere. Acesta este un lucru foarte important pentru Uniunea Europeană și va fi uh, cu siguranță pe agenda G20 Uh, care își va exprima punctele de vedere pe această temă. Uh, și uh, vom putea constata atunci care sunt progresele în sensul creșterii. Aceasta ar întări locul Uniunii Europene și poziția Uniunii Europene și ar fi în avantajul instituțiilor europene. Birute Birute Vizaite, reprezentanta Parlamentului Lituanian. Dear President. Mulțumesc, domnule președinte distinși uh, colegi uh, din uh, Parlamentul European și Parlamentele Naționale, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să, vă, să mulțumesc întâi Parlamentului Greciei și parlamentului European pentru că au convocat cea de-a doua întâlnire a acestei conferințe. După cum bine știți, întâlnirea de inaugurare a conferinței a avut loc anul trecut în octombrie la Vilnius. În timpul conferinței de la Vilnius s-au luat câteva decizii importante cu privire la aranjamentele practice ale conferinței. S-a hotărât atunci, prin consens, ca conferința să poarte numele de Conferința Interparlamentară uh, privind guvernanța economică și financiară a Uniunii Europene. Am convenit de asemenea, uh, prin consens, să inițiem procesul de la Vilnius uh, pentru elaborarea proiectului final de reguli uh, și proceduri ce urmează a fi finalizate anul acesta. Din păcate, vedem acum că numele conferinței a fost schimbat și aceasta restrânge domeniul său de aplicare. Vedem că programul nu prevede timp pentru discuții cu privire la proiectul de regulament și procedură legislatură, contrar practicii obișnuite a conferinței interparlamentare, organizatorii nu au prevăzut adoptarea niciunui document de concluzii. Suntem uh, convinși că această conferință ar trebui să devină un element important de abilitare a parlamentelor naționale, astfel încât acestea să joace un rol mai important în procesul decizional la nivelul Uniunii Europene în domeniul uh, afacerilor economice și financiare. Așadar, încurajăm uh, organizatorii acestei reuniuni și ale următoarelor reuniuni să își mențină un angajament puternic uh, față de deciziile convenite la Vilnius. Mulțumesc! Mulțumim! Dau acum cuvântul domnului Cristof Careș membru al adunării naționale din Franța. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să salut copreședinția Elena a Parlamentului European. Am fost uh, foarte sensibil, foarte atent la propunerea președintelui Parlamentului European uh, cu privire la necesitatea de democratizare a procesului european uh, și cu privire la necesitatea colaborării între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în acest domeniu. Cred că va trebui să continuăm în acest sens și să aprofundăm suspendăm demersurile pe care le-am inițiat cu conferința interparlamentară în baza articolului 13. Referitor la Uniunea uh, Monetară, uh, aș vrea să fac o sugestie. Cred că ar trebui să îmbunătățim compromisul la care s-a ajuns și, evident, trebuie să facem acest lucru. Uh, bineînțeles că la finalul uh, lunii vom delibera în adunarea națională urmărim uh, cu interes uh, poziția Parlamentului European și uh, solicitările care sunt exprimate în cadrul trialogului cu privire la declanșarea rezoluției. Eu cred că acest proces ar trebui să stea sub controlul Comisiei Europene și aceasta este părerea mea personală. Referitor la creștere, trebuie să vă spun că anul 2014 va aduce fără îndoială multe îmbunătățiri ale situației actuale și evoluțiile vor fi mai degrabă pozitive. Totuși va fi un an critic, deoarece va trebui să însoțim această creștere cu măsuri adecvate, pentru că creșterea rămâne totuși fragilă. Va trebui să luăm decizii potrivite, decizii legate de un echilibru între consolidare și creștere Comisia a evoluat în acest sens și eu aș dori să continue să facă acest lucru, mai ales în ceea ce privește factorii de multiplicare uh, bugetară și va trebui să-și aprofundeze reflecția. Va trebui de asemenea să uh, îmbunătățim coordonarea politicilor economice. Și în acest sens este clar că va trebui să fim mai performanți când vine vorba despre coordonarea politicilor economice ale diferitelor state membre. În fine, va trebui să impulsionăm uh, uh, puternic creșterea economică în cadrul Uniunii Europene și domnul Van Rompuy a făcut aluzie la acest lucru. Și asta pentru a sprijini țările în proces de ajustare bugetară. Mulțumim și acum are cuvântul președintele Bundestagului german, domnul Lamach. Ja, liebe... Dragi colegi, dragi colegi, în primul rând vreau să îi mulțumesc lui Martin Schulz și colegului Mai Marachis pentru faptul că împreună m-au invitat la această conferință împreună transmițând un mesaj foarte ferm. Parlamentul European nu concurează, nu este rivalul Parlamentelor Naționale, ci din potrivă. Noi suntem parteneri unii cu ceilalți, avem o răspundere comună de asumat. Dar tocmai de aceea sarcina noastră este atât de, pe de o parte, complicată, pe de altă parte, interesantă. Pentru că nu avem prerogative egale, ci prerogative diferite. O soluție inteligentă e absolut necesară pentru a pune în aplicare acest uh, instrumentar care a fost creat în ultimii ani. Pentru că e vorba de control parlamentar care trebuie să însoțească acest instrumentar. Domnii Barroso, domnii Van Rompuy ne-au uh, prezentat uh, schimbările care au avut loc în ultimii ani, îmbunătățirile care au avut loc în plan comunitar, fără doar și poate. Sunt pași care ne pun într-o situație mult mai bună în ceea ce privește gestionarea crizelor sau în ceea ce privește mai mult decât atât preîntâmpinarea acestora. Dar vreau să vă spun că Până la urmă, instrumentele acestea sunt foarte variate și implică o serie de domenii variate. E vorba, de exemplu, de domeniul bancar, de domeniul bugetar, de domeniul fiscal, economic, monetar și de aceea, dragă Martin Schulz, mie mi se pare că observația făcută de colega noastră din Lituania este cât se poate de bine întemeiată. Și eu am considerat că acea conferință de la Vilnius a fost uh, foarte bună, pentru că era vorba de gestionarea economică și fiscală. Acum nu avem nevoie de foarte multe parla- uh, formate parlamentare, ci avem nevoie de un format potrivit al cooperării parlamentare între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, în așa fel încât acest domeniu care acumulează atâtea sarcini să fie unul acoperit într-o manieră flexibilă și exhaustivă. Pentru că nu avem cum să ne întâlnim tot la două săptămâni în formate noi. Și până la urmă, uh, partea acordului de la Nicosia e faptul că aceste activități trebuie să fie um, finisate și să fie congruente unele cu celelalte. Iar uh, în ceea ce privește coordonarea, coordonare foarte importantă, să nu pierdem din vedere cre- că, faptul că creșterea și stabilitatea nu sunt promisiuni, sunt uh, lucruri care implică acțiuni, deci trebuie să vedem ce a mers prost și din ce experiențe putem învăța. Mie mi se pare că asta este sarcina faptului că, asta trebuie să fie concluzia faptului că ne vedem regulat unii cu alții. Mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule Lambert, și acum Doamna Ivana Maletici, eurodeputat. Dobar dan svima. Evo, ja zahvaljujem i želim na... Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc și să-mi exprim susținerea și satisfacția că se organizează asemenea conferințe. Acest gen de conferințe sunt cele uh, care ne fac uh, să conștientizăm succesul semestrului european. Avem nevoie de voință națională și de susținere națională semestrul european aduce împreună statele membre pentru aplicarea reformelor, deși aceleași soluții nu pot duce la aceleași rezultate pentru că vorbim de situații diferite și state diferite. Dar experiența noastră comună este foarte importantă și reprezintă o plusvaloare pentru semestrul european la nivel european. În timpul semestrului european ne confruntăm cu problema unei puține aplicări a reformelor și recomandărilor făcute la nivelul european. Uneori ni se spune că aceste recomandări sunt prea generale, deci cu toții trebuie să accentuăm ideea că aplicarea recomandărilor trebuie să fie rezultatul unui efort comun al autorităților naționale și al Comisiei Europene iar programele naționale trebuie discutate la nivelul parlamentelor naționale, adoptate de parlamentele naționale și apoi să fie dezbătute la nivelul Uniunii Europene. Bugetul european este întotdeauna este de asemenea foarte important pentru creștere și pentru competitivitatea Uniunii Europene documentul strategic prin care se stabilesc reformele și priorităților care sunt finanțate din bugetul național. Deci programul național de reforme trebuie să fie adoptat astfel încât să fie armonizat cu documentele strategice pentru finanțare din politica de coeziune și politica agricolă. De aceea trebuie să legăm între ele aceste documente astfel încât uh, să ajungem să avem un efect sinergetic al acestor documente. Mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Rozati, președinte al Comisiei Buget din Polonia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! elementele noului sistem de guvernanță se referă la Uniunea Bancară. S-au făcut foarte multe progrese anul trecut, așa este. Dar, după părerea mea, procesul uh, a încetinit recent și vreau să fac apel la toți participanții la această dezbatere importantă, mai ales reprezentanții parlamentelor naționale, ca să-și preseze guvernele naționale și reprezentanții lor să accelereze acest proiect. Și am două argumente în favoarea accelerării proiectului. În primul rând, un argument economic. Piețele financiare sunt încă dominate de incertitudine cercul vicios între da, datoriile de stat și datoriile bancare nu a fost uh, încă uh, înfrânt ceea ce împiedică creșterea și crearea de locuri de muncă în statele membre, mai ales în partea de sud a uh, Europei, în țările din sudul Europei. Deci trebuie să facem mai multe eforturi pentru a încheia acest proiect. Și apoi încă un argument care este politic. Cred că ne îndreptăm către un ciclu electoral nou și este foarte posibil ca nou Parlament European care va uh, intra, care va avea mandat după alegeri, nu va fi poate atât de înclinat să ia măsuri pro-europene. Deci ar trebui uh, să alocăm timpul necesar pentru a accelera acest proces și pentru a încheia proiectul politic al Uniunii Bancare înainte de sfârșitul acestei legislaturi. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul domnului Harrison din Marea Britanie, președintele Comisiei pentru Probleme Bugetare de la Camera Rolzilor. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-l întreb pe domnul Barosu. Crede că banii alocați în mecanismul de redresare și soluționare bancară este suficient? suficient pentru a redresa o bancă. Este eficient să ne consultăm uh, în weekend, uh, eu știu, cu câteva persoane pentru a găsi o redresare pentru o bancă prin acest mecanism de redresare și soluționare. De ce spunea că probabil va trebui să lăsăm deoparte uh, mecanismul de garantare a depozitelor pe care domnul Van Rompuy spunea că este foarte necesar și pe care trebuie să-l menținem. Vrea să ne spună exact ce fel de compromis crede că ar trebui realizat pentru a ne asigura că acest mecanism de redresare și soluționare bancară are rezultate. Vreau să-i spun domnului Van Rompuy, să-i pun o întrebare. Uh, în ce privește Uniunea Bancară, pentru că vreau să spun acest lucru în camera uh, lor Poate să ne spună, să ne răspundă la, la ce spunea domnul Rozati, că trebuie să facem pași înainte foarte repede, să realizăm Uniunea Bancară și să luăm uh, să, în serios uh, piețele monetare din afară care ar putea să ne compromită. Și apoi, domnule Schulz, știți foarte bine că camera lor uh, face o anchetă privind activitatea democrației Parlamentului European și a modului în care Parlamentul European uh, se descurcă, dar ce putem face noi, Parlamentele European, ca să aducem plus valoare la activitatea dumneavoastră, asigurându-ne că fie la Bruxelles, fie la Strasbourg, întărim supravegherea democratică uh, dar și în cele 28 de capitale trebuie să ne asigurăm că există o supraveghere democratică a Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Rada din Slovacia, președintele al Comisiei pentru Afaceri Europene, vă rog. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să accentuez că în Slovacia Oamenii s-au cam săturat de conflictele instituționale între instituțiile naționale și cele supranaționale. Uniunea Europeană nu este împărțită în 28 de state, ci, așa cum spuneau israelii în trecut, suntem împărțiți în două, cei bogați și cei săraci. Și vreau să accentuez cele spuse de domnul Șul și domnul Barroso. Da, suntem în aceeași barcă, dar unii sunt sub punte și alții sunt deasupra punții. Trebuie să accentuăm dimensiunea socială a Uniunii Europene și trebuie să avem o poziție puternică a statului, a statelor față de domeniul industriei și vreau să-l întreb pe domnul Barroso, e cum, există cumva un risc ca în mecanismul de redresare și soluționare bancară elementul supranațional nu va căpăta o importanță mai mare decât cel național? Pentru că asta vedem acum. Modelul social european nu trebuie să fie global. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului de Ghined. Mă scuzați, spune vorbitorul. Domnul Maimarakis domnul Gheghine din Belgia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc uh, uh, pentru primire și vă urăm succes în uh, problemele cu care se confruntă Geta, Grecia. Lipsa de coordonare dintre state sunt, este foarte importantă, dar avem impresia că dimensiunea bugetară ia locul altor dimensiuni și uh, creează probleme democratice și frânează crearea unui proiect mobilizator real și a unui, pro, unui proiect structural pentru Uniunea Europeană. Constatăm că s-au făcut uh, pași în uh, urmă în ceea ce privește eliminarea sărăciei și vreau să adresez o întrebare Comisiei privind anumite elemente. În primul rând, coerența și coeziunea socială și fiscală între statele noastre nu putem uh, să nu vedem uh, fenomenul de dumping social și fiscal, concurența între state. Trebuie să putem face pași înainte. Apoi, cercetarea, căutarea unor surse bugetare noi, adică lupta împotriva fraudei fiscale, a paradisurilor fiscale și, de asemenea, taxa pe tranzacțiile financiare. Și, în al treilea rând, economia viitorului, cercetarea și dezvoltarea, toate sectoarele verzi, toate sectoarele ecologice. Și apoi în ce privește domeniul bancar, mai mulți colegi s-au uh, referit la acest lucru. Există o temere de a evita următoarea criză uh, și uh, apoi se pune problema finanțării IMM-urilor. Pentru mine conferința aceasta între parlamentari ar trebui uh, Mm, să ducă la includerea acestor probleme în agendele de lucru ale Comisiei. Comisia trebuie să facă economia performantă mai în, în Europa, să creeze locuri de muncă pentru europeni. Am fost uh, frapat de cifrele citate pentru Grecia. Trebuie să lupte împotriva sărăciei și să răspundă și la provocările de mediu și energetice. Sunt elemente complementare foarte importante. Mulțumesc foarte mult! Domnul Papademolis urmează și este președintele Comisiei uh, pentru Afaceri Europene din Parlamentul Elen. Mulțumesc! Două minute e un timp foarte limitat pentru mine uh, ca să pot să-mi exprim opinia într-o manieră exhaustivă, dar Domnul Barroso, domnul Barroso, domnul Van Rompuy, domnul Schulz au înfrumusețat lucrurile. Eu nu sunt de acord. Uh, suntem la nivel uh, zero comparativ cu economia americană, noi aici în Europa, și avem o politică de austeritate cutremurătoare în multe state europene Plus că avem o mare datorie uh, publică și o mare problemă cu băncile. Dacă vă adresez niște întrebări, aștept și răspunsul. Răspunsul de la Comisie și Consiliu. Sunteți mulțumiți de consecințele programului de stabilizare a Greciei? Știți prea bine că s-a ajuns la o situație catastrofală cu recesiunea. Avem în Grecia o criză umanitară de ce ați adus femeiul aici în inima Europei? Și o întrebare către domnul Schulz al Parlamentului European. De ce patru ani de zile ați ezitat înainte de a constata că Troica din Grecia nu are niciun fel de legitimitate democratică și de ce ați uh, uh, așteptat atât de mult și ați uh, lăsat cumva pe banca de rezervă problemele adevărate. Și ce se întâmplă cu politica de coeziune, cu politica regională și cu politica socială? Sunt politici care au fost uh, mult slăbite și ciuntite în ultimii ani sub uh, conducerea domnului Barroso și tot ceea ce se întâmplă în tratatul de la Lisabona, tot ceea ce ați spus dumneavoastră în uh, intervenția dumneavoastră, cum poate fi implementat într-un buget social? Doar un procent din bugetul european e alocat problemelor sociale. Și dacă nu vom avea o politică extrovertită de creștere în Europa, atunci, până la urmă, vom ajunge într-o situație tristă. Avem nevoie de o politică a schimbării în Europa pentru ca politica neoliberală a austerității să fie depășită. Mulțumesc foarte mult. Domnule Barroso, nu, domnul Barroso trebuie să plece și ține să reacționeze acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile adresate. În primul rând, în ceea ce privește mecanismul și procesele noastre, așa cum au spus uh, prietenii din Lituania și președintele Bundestagului german, într-adevăr, situația este foarte dificilă pentru că um, nu avem omogenitate și uh, spun, când spun dumneavoastră, mă refer la faptul că parlamentele naționale trebuie să iau decizie, dar în funcție de experiența mea, pot să, bazându-mă pe experiența mea, pot să vă spun că cel mai bine este să simplificăm lucrurile, să ne îndreptăm într-o direcție unitară. Pentru că dacă venim cu efecte de multiplicare, dacă venim cu diferite măsuri, uh, care mereu și mereu se multiplică, nu vom uh, reuși să acționăm la unison, ci trebuie să aducem la un numitor comun nu doar cadrul european instituțional cu Comisia, Parlamentul, Consiliul și Consiliul European, cu 28 de parlamente diferite mai apoi, dar uh, problema este că mai avem și state federale cu diferite, diferite parlamente, subparlamente și atunci riscăm să complicăm lucrurile și mai tare cu o schemă mm, unde nu mai există niciun fel de numitor comun. Cel mai important este să îmbunătățim transparența și răspunderea și să nu avem uh, o construcție de tip om de Crăciun unde nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă pentru că liniile de răs- asumare a răspunderii sunt multiplicate, rezultatul fiind o schemă complexă, care pierde din vedere potențialul de simplificare. Cel mai important este să avem o structură pe înțelesul tuturor deci să se ia deciziile pe înțelesul tuturor. Comisia Europeană răspunde în fața Parlamentului European pentru că așa se face în democrație, e parte a evoluției noastre democratice. La fel se întâmplă și în plan național. De aceea avem nevoie de cooperare la diferite niveluri și mai mult decât atât, Rezultatul trebuie să fie acțiuni concrete. Ce vrem noi, de fapt? Vrem o asumare a răspunderii față de guvernanța economică în Europa, atât în plan european cât și în plan național. Nu vrem să creăm o construcție monstru care uh, să adauge complexitate unei probleme deja complexe. Asta am vrut să vă explic uh, în mod obligatoriu. Și apoi s-au mai pus alte două probleme principale și mi s-a solicitat un răspuns. O dată în ceea ce privește Uniunea Bancară, concret, în termeni concreți, și apoi uh, în termeni generali despre direcția politică. Cu privire la Uniunea Bancară, și aici acționez la uh, întrebarea venită din partea membrului Camerei lor zilor. Noi am făcut o propunere, ceea ce e foarte clar. O propunere care a fost inițial mult mai simplă decât uh, ceea ce a fost votat la final, decât rezultatul votat la final. Personal, cred că ceea ce s-a decis a fost, uh, iarăși, cam complex. Așa că un răspuns către dumneavoastră și către ceilalți care s-au îndreptat în aceeași direcție, bineînțeles că Comisia Europeană uh, ar fi preferat uh, o altă variantă. Nu uh, pentru a avea noi mai multe prerogative, ci pentru că așa e mai ușor să putem să luăm și noi o decizie la un moment dat. Nu să trebuiască să avem o adunare cu nu știu câți regulatori sau uh, cu nu știu câte autorități de supraveghere în plan național. Dar haideți să fim cinstiți că până la urmă au existat guverne, inclusiv guvernul britanic, care a fost cel mai vehement în acest domeniu, care nu au vrut ca Comisia să aibă un asemenea rol. Așa că s-a luat o decizie unanimă la nivelul statelor membre, cum că textul trebuie amendat în așa fel încât uh, Comisia să nu capete acel prerogativ. Am spus decizie unanimă pentru că nu vreau să învinuiesc pe nimeni aici, nici Germania, nici uh, Regatul Unit. Toată lumea a luat această decizie, inclusiv Franța. Și acum ne confruntăm cu o problemă uh, politică. Dacă Consiliul vine cu o poziție comună, votată în unanimitate, și dacă mai târziu nu se dă curs acestei poziții, și cred că așa va fi, pentru că uh, eu am păstrat legătura uh, cu Parlamentul European și mi-am dat seama că va fi dificil, aproape imposibil să se ajungă la un acord între Consiliu și Parlament, dacă nimeni nu o ia pe calea compromisului. Și atunci, în acest context, sfatul meu către Consiliu și Parlament este să lucrăm împreună pentru a găsi un compromis. Dacă nu facem asta, așa cum uh, s-a spus deja din sală, piețele vor reacționa. Piața este foarte sensibilă acum. Nu putem să ne culcăm pe lauri, pentru că multe din realizările noastre de până acum ar putea um, să fie ar putea să eșueze tocmai din cauza faptului că nu avansăm cu Uniunea Bancară. Și atunci, ce se întâmplă pe mai departe? Cum va arăta acest pachet de compromis? Nu am un răspuns deocamdată pentru că mai întâi trebuie să lucrăm cu toții la acest rezultat. Comisia și Parlamentul European sunt pentru cooperare, oferă sprijin total și încercăm să ne axăm pe găsirea unui numitor comun. Printr-un compromis, desigur, dar vă rog frumos să lăsați ușa deschisă acestui compromis dacă nu va fi în detrimentul nostru al tuturor. Și apoi cu privire la un alt comentariu care a fost vehiculat în sală despre faptul că n-am menționat schema de garantare a depozitelor. Nu, pentru că deja pentru mine acesta este un pachet asupra căruia s-a convenit. Avem o directivă aferentă garantării depozitelor, o directivă pentru rezoluția și adresarea bancară și cred că este foarte bine că Consiliul și Parlamentul au reușit să obțină un acord. Dar haideți să finalizăm munca noastră și cu mecanismul unic de rezoluție bancară. În ceea ce privește politica generală, un comentariu venit din partea membrului Adunării Naționale din Franța. Da, ne încadrăm încă în uh, strategia pentru Europa 2020 cu agenda ecologică, cu creștere inclusivă, cu taxa pe tranzacțiile financiare și am făcut o propunere, dar aceasta nu a fost încă adoptată de Consiliu, nici măcar nu a fost adoptat pachetul cu privire la cooperarea consolidată. Și s-a discutat și despre coeziunea socială și evitarea dumpingului social. Într-adevăr, Comisia a prezentat un acord în ceea ce privește detașarea lucrătorilor și directiva cu privire la acest subiect. Așa că trebuie să mergem mai departe cu toate aceste măsuri, pentru că, într-adevăr, dumpingul social nu face bine Europei. Și apoi a venit uh, și un comentariu din partea uh, deputatului din Parlamentul Elen. În ceea ce privește femei, nu a fost decizia noastră să aducem femei în joc. Statele membre au vrut asta, au vrut ca femei să fie parte din Troica. Întrebarea a fost dacă să continuăm sau nu cu femei. Fără femei nu aveam niciun program de salvgardare a țărilor aflate în criză. A fost o condiție sine qua non să implicăm femeiul mai ales că femeiul are experiență în acest domeniu. Deci nu s-a întâmplat asta la propunerea comisiei. Adresați această întrebare guvernelor, inclusiv guvernului elen, pentru că la acel nivel a fost acceptată prezența femeiului, dar la acel moment era imposibil să ne dezicem de femei. Și apoi în ceea ce prește dificultățile programelor de redresare economică. Și am să fiu foarte, foarte sincer. Uh, dacă în Grecia nu s-ar fi implementat programul de salvgardare, sunt convins că situația ar fi fost astăzi și mai grea. Și fac următorul comentariu. Noi știm prea bine care sunt sacrificiile prin care a trecut Grecia și cu ce dificultăți se confruntă. Dar vă mai spun un lucru. Dacă Grecia n-ar fi fost în zona euro, dacă Grecia n-ar fi fost în uh, Uniunea Europeană, până la urmă ar fi ajuns cam în aceeași situație, pentru că problema Greciei nu era doar o datorie exacerbată, ci și probleme bancare și probleme structurale de competitivitate. Grecia a fost o victimă pentru că a fost prima țară în care toate aceste probleme să iasă la iveală deodată. Asta a diferit față de Irlanda. Și, colac peste pupăză, au apărut și probleme politice care uh, au uh, pus tensiune pe piață. Piețele au, s-au așteptat ca Grecia să se retragă de pe piață. Ba mai mult s-a ajuns la mesaje de tipul Grecia să iasă din zona euro. Cei din afara uh, Greciei spuneau că, într-adevăr, Grecia va pleca din zona euro și până la urmă de aceea s-a ajuns la această situație nefavorabilă. Cu Irlanda n-a fost așa pentru că acolo a existat încredere. De aceea în Grecia a fost atât de greu au venit o serie de factori, pe lângă expunerea inițială a Greciei, au fost cele două alegeri, au fost tensiunile politice și apoi comentariile negative din străinătate care nu au ajutat în niciun mod. Deci, dincolo de dificultățile structurale, au apărut și altele. Evaziunea fiscală a fost atât de mare în Grecia și piețele n-au mai avut încredere. Desigur că putem întotdeauna să punem problema calibrării programelor și probabil că vom ajunge la concluzia că acea calibrare a fost defectuoasă. Dar, ținând cont de informațiile pe care le aveam la vremea respectivă, noi am vrut să facem tot posibilul pentru a evita un faliment total al Greciei. Și am acționat în consecințe. În consecință și cred că, indiferent de situația Greciei, dacă ar fi fost sau nu în zona euro, s-ar fi ajuns la o situație comparabilă. Mă bucură faptul că Grecia e în continuare în familia euro și mă bucură că în acest an va înregistra o redresare economică. O redresare economică timidă, dar totuși. Îmi pare rău că nu am reușit să acopăr absolut toate elementele care au fost vehiculate în sală, dar sper că am reușit cât de cât să vă satisfac întrebările. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult președintelui Comisiei și acum dau cuvântul doamnei vicepreședinte Podimata. Mulțumesc foarte mult și eu aș dori să vă urez bun venit tuturor uh, membrilor parlamentelor naționale. Vă doresc uh, mult succes uh, atât dumneavoastră cât și președinției Elene. Aș vrea acum să fac câteva clarificări uh, legate de Parlamentul European. Mai sunt patru luni care ne despart de alegerile pentru Parlamentul European. S-a spus că vedem deja primele semne de creștere la nivel european, creștere care rămâne totuși fragilă. Aș vrea să subliniez faptul că trebuie să facem mai multe eforturi și trebuie să dăm conținut angajamentului nostru la nivelul Parlamentului European. De asemenea, trebuie să mm, dăm un semnal puternic de angajament uh, în ceea ce privește Comisia Europeană și asta pentru a da o imagine bună a situației bugetare. Trebuie să facem acest lucru fără discriminare pentru a fi credibili în ochii cetățenilor europeni. Trebuie să facem acest lucru pentru toate statele membre ale zonei euro și pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și nu doar uh, pentru unele țări uh, care au marja să facă acest lucru, așa cum propune Comisia Europeană. În calitate de parlamentar european și vicepreședinte al Parlamentului European, dar și în calitate de parlamentar uh, pur și simplu, uh, pentru că aceasta reflectă și uh, părerea Parlamentelor Naționale. Aș vrea să vorbesc despre guvernanță și despre caracterul interguvernamental. Era de la sine înțeles că, că la începutul crizei nu aveam uh, mecanismele necesare. Însă, uh, Uh, atunci când uh, există aspecte interguvernamentale, acestea amenință uh, stabilitatea europeană, pentru că alimentează egoismul național și marginalizează abordarea comunitară, care este de fapt singurul mijloc de luare a deciziilor și care asigură egalitatea instituțională și eficacitatea în sensul protejării intereselor europene. Uh, domnule președinte, în încheiere aș dori să vă rog pe dumneavoastră, ca reprezentanți ai președinției Elene, să susțineți uh, cu toate mijloacele de care dispuneți poziția Parlamentului European, astfel încât uh, să revenim la aspectul comunitar în locul aspectului interguvernamental. Mulțumesc! domnul Intervieri din Parlamentul Italian. Chirios Gergeri. Din Comisia pentru Bugete. Paragalo, Chirios uh, Gas, Aptoinomenul Vasile. Pro. Mulțumesc, uh, domnul Gas din Regatul Unit, președintele Comisiei. Bada era și reprezentantul uh, Italiei. Credeam că nu este în sală. Vă rog, aveți cuvântul. Yes. Uh, Domnule președinte Van Rompuy, Ați uh, subliniat faptul că criza a oferit oportunitatea restructurării profunde a guvernanței economice în Uniunea Europeană. Spuneați că s-au făcut progrese, dar procesul este departe de a se fi încheiat. Cred că acest lucru este adevărat, cu atât mai mult uh, cu cât uh, au fost implementate până în prezent ajustări foarte costisitoare în diferite state membre și au fost implementate măsuri de re reechilibrare în Europa. Totuși, rezultatul acestor ajustări s-a datorat în mare parte ajustării uh, din țările cu datorii mari și cu deficit mare, ceea ce reflectă prăbușirea cererii la nivel intern și deprecierea în aceste state membre. Cu alte cuvinte, reducerea dezechilibrelor în zona euro uh, a fost o povară pe umerii țărilor datornice de la periferie. Iar alte țări cu excedent bugetar mare, în special țările creditoare, au contribuit până acum doar marginal la reechilibrarea zonei euro. Aceasta este o asimetrie în ceea ce privește ajustările și este ineficientă din punct de vedere economic, deoarece a dus la o deflație um, în zona euro în mod discriminator și a penalizat uh, cererea la nivel intern în Europa. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Ce credeți că trebuie să facem în viitorul apropiat în termeni de uh, instrumente de guvernanță economică sau de politică economică pentru a avea o ajustare mai simetrică uh, pentru a susține cererea internă la nivel european, lucru care este esențial pentru impulsionarea creșterii și pentru a favoriza ajustările în țările periferice. Aceasta ar fi o abordare mai puțin costisitoare decât până acum. Așadar, avem nevoie de uh, o modificare sau de o transformare profundă sau ar trebui să uh, aplicăm în mod diferit instrumentele actuale de guvernanță economică. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Domnul Gheas din Regatul Unit, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este păcat că domnul Barroso a plecat, pentru că vroiam să-i pun o întrebare foarte specifică. Uh, care se referă la uh, blueprintul uh, elaborat acum câteva luni. Acolo spune că Parlamentul European este singurul parlament pentru Uniunea Europeană și pentru euro implicit. Aceasta uh, ridică o problemă foarte importantă. Am ascultat uh, ce au spus um, vorbitorii de la prezidiu, dar realitatea este alta. Realitatea este că tratatele însele și metoda prin care legile se fac în Europa Eh, pun întrebări legate de cine guvernează Europa și pun sub semnul întrebării legitimitatea democratică. Și, bineînțeles, este un eh, proces eh, care ne preocupă foarte mult în Regatul Unit. Uitați-vă la sondajele de opinie și la eurobarometre. Uitați-vă la protestele care au loc din cauza șomajului în rândul tinerilor și uitați-vă la deficitele democratice. Problema este că parlamentele naționale își uh, derivă autoritatea din alegerile naționale, iar aceste alegeri reprezintă baza uh, în, uh, pe care operează autoritățile. Eu aud tot mai multe apeluri din partea lui Vivian Redding uh, pentru crearea uh, Statelor Unite ale Europei. Uh, cei care sunt în prezidiu sunt de acord cu Vivian Redding și uh, am pus această întrebare domnului Barroso cam acum un an. Acum suntem cu toții într-o situație în care ni se spune un lucru, însă tratatele spun cu totul altceva. Nimeni din această sală nu poate să creadă că parlamentele naționale chiar au gradul de legitimitate eh, necesar eh, în raport cu Uniunea Europeană. Pur și simplu nu au acest rol. De aceea, tratatele existente, tratatele în vigoare, în vigoare ar trebui să fie transformate, reformate radical pentru a atinge acest obiectiv. Înțeleg uh, că procesul este unul foarte complex, însă trebuie să se găsească o soluție în interesul cetățenilor europeni. În fine, aș vrea să vă spun următorul lucru. Vom recurge la experien- la expresia franceză, cu cât uh, lucrurile se schimbă mai mult, cu atât rămân la fel, sau vom reforma sistemele cu adevărat, astfel încât uh, să reinstaurăm încrederea cetățenilor și uh, parlamentelor naționale. Mulțumesc uh, foarte mult. Îl rog pe președintele Van Rompuy să răspundă. Le mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit în această dezbatere. Uh, președintele Barroso a răspuns deja la majoritatea întrebărilor care au fost adresate în prima rundă. Dați-mi voie să fac și eu câteva observații și să ofer și eu câteva răspunsuri uh, la celelalte intervenții. Am vorbit aici despre Uniunea Economică și Monetară. Am vorbit despre ceea ce am făcut în termen de uniune bancară, uniune fiscală, uniune economică și monetară. Acestea nu sunt niște scopuri în sine. Scopul uh, final uh, a ceea ce facem noi este să restaurăm creșterea economică și să restaurăm ocuparea forței de muncă. Este nevoie de mai mult timp decât ne așteptam inițial. A fost nevoie de mai multe eforturi, de mai multe sacrificii decât ne așteptam inițial. Însă acesta este obiectivul uh, suprem al tuturor eforturilor noastre. Eu vin dintr-o uh, țară și doresc să le spun prietenilor greci, dintr-o țară care la începutul anilor 80 avea un deficit public de 15% din PIB la fel de mult uh, cât, este deficitul, cât era deficitul Greciei acum câțiva ani. Și a trebuit să corectăm acest deficit. Eh, aveam eh, instrumentul devaluării, deprecierii, dar aceasta nu ne-a împiedicat să luăm măsuri foarte nepopulare și foarte austere pentru a restaura competitivitatea și pentru a restabili echilibrele fiscale și am realizat acest lucru după foarte mulți ani de eforturi. Așadar, fie că suntem în zona euro, fie că nu, trebuie să ne reechilibrăm economiile, mai ales când acestea au fost gestionate prost uh, timp de mulți ani și în unele țări timp de multe decenii. Așadar, scopul final al tuturor eforturilor noastre este să restaurăm creșterea și ocuparea forței de muncă. Această stabilitate nu este un scop în sine. Stabilitatea este un instrument. Stabilitatea este un uh, mecanism. Iar uh, obiectivul uh, politicilor noastre economice este să restabilim creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Aceasta este prima mea observație. A doua observație se referă la uh, metoda interguvernamentală și metoda comunitară voi uh, discuta despre acest aspect, însă nu voi intra foarte mult în detalii. Așa numita metodă interguvernamentală, în, pentru că multe decizii erau luate de Consiliul de Ministri, această metodă a dus la conferirea de mai multe prerogative instituțiilor comunitare, iar președintele Comisiei uh, Europene chiar a spus că niciodată în existența sa Comisia nu a avut atât de multă putere și atât de multe competențe pentru a influența uh, bugetele fiscale. Este o situație fără precedent. Acum există instrumentele necesare pentru a corecta dezechilibrele fiscale și dezechilibrele economice și pot să continui la nesfârșit. Sigur, Comisia joacă un rol important în noul mecanism uh, de uh, soluționare a crizei. Rezultatul uh, a fost că s-au conferit mai multe competențe instituțiilor europene, instituțiilor comunitare. Așadar, poate că nu vă place această metodă. Eu pot chiar să apăr această metodă, dar ar dura foarte mult timp. Rezultatul final, însă, este un rezultat pe care îl putem apăra la nivelul uh, comunitar. În ceea ce privește politicile economice, uh, acest uh, subiect uh, necesită o dezbatere foarte amplă. Îi spuneam și colegului din Grecia următorul lucru. Dacă deficitul public este imens, dacă există deficit uh, în uh, balanța de cont curent, uh, nu de 1, 2, 3%, ci de 9% și nu timp de un an, ci, ci timp de 5-6 ani, atunci există o singură soluție și anume să reechilibrezi aceste deficite. Este o sarcină dificilă, este o sarcină dură dar este o sarcină pe care trebuie să ne o asumăm. Și foarte multe țări au făcut acest lucru țările cu excedent au excedent tocmai pentru că au luat măsuri cu mult înaintea crizei și au întreprins reformele structurale necesare. Și pot să vă arăt cifre. Cifre care ne uimesc foarte tare. Oricum ar fi, acele țări au luat măsurile necesare în timp util și pentru unele dintre aceste țări s-a ajuns la un uh, excedent uh, de cont curent și în balanța de plăți. Dar, pe de altă parte, sunt de acord uh, cu cei care spun că țările care au excedent în zona euro, pentru că poate să existe excedent și în afara zonei euro, uh, ei bine, cei din zona euro trebuie să facă mai multe eforturi pentru a-și reechilibra acea parte din excedentul de cont curent și fac acest lucru. Unele țări încearcă să reechilibreze acest uh, aspect prin uh, uh, creșterea salariului minim și, bineînțeles, trebuie să continue reformele structurale, mai ales în sectorul serviciilor. Așadar, nu contest că și în țările cu excedent trebuie să se facă eforturi. Dar aș vrea să subliniez faptul că, cu mult uh, înaintea crizei, aceste țări au luat deja măsurile necesare, ceea ce alte țări nu au făcut. În ceea ce privește întărirea cererii interne, aceasta înseamnă mai mult decât um, relaxarea consolidării fiscale sau uh, creșterea salariilor. Până la urmă este vorba și de o problemă de încredere cererea internă își revine atunci când încrederea este restaurată, iar încrederea își revine atunci când există mai multă încredere în zona euro, mai multă stabilitate în zona euro. Uh, încrederea se va restaura atunci când piețele de capital și piețele financiare vor vedea că se fac eforturile necesare. Și pot să vă dau exemple uh, în ceea ce privește diferențele în rata dobânzii, uh, care arată Uh, că încrederea în acele țări cu deficit a scăzut foarte mult. Pot să vă dau exemplul țării mele. Țara mea care Uh, avea o diferență uh, de dobândă de 350 de puncte față de Germania. Acum diferența este de 70 de puncte. Pentru că s-au luat măsuri, pentru că uh, a existat curajul necesar pentru a întreprinde reformele structurale. Iar piețele financiare au recompensat aceste măsuri. Consumatorii au recompensat aceste eforturi prin um, revenirea consumului și prin revenirea cererii Așadar, nu subestimați acest element de încredere. Este un element care nu are legătură doar cu uh, influxurile de venituri, ci cu climatul economic general. Aceasta face parte din uh, răspuns, este o parte a răspunsului. Totuși, uh, consolidarea fiscală este la fel de importantă. Comisia a arătat că este suficient de flexibilă, iar când uh, statele fac eforturi suficiente, atunci uh, există flexibilitate în ceea ce privește țintele nominale și Comisia a făcut acest lucru, contribuind la um, creșterea economică pe termen scurt. În fine, stimați colegi, aș dori să adaug un lucru. Uh, putem uh, să depășim criza și cu siguranță o vom face, dar într-un ritm uh, mai lent decât credeam inițial, pentru că criza a fost mai gravă decât credeam inițial. Va trebui să depunem eforturi în ceea ce privește creșterea economică structurală nu putem să uh, avem modele economice sustenabile uh, dacă creșterea economică este doar de 1,5 sau 2%. Avem nevoie de mai mult decât atât. Și de aceea reformele structurale pe piața produselor, pe piața muncii și pe alte piețe sunt atât de importante dacă oferim mai multă flexibilitate în ceea ce privește țintele fiscale, va trebui să folosim această flexibilitate pentru a întreprinde mai multe reforme structurale. Și acesta este mesajul pe care aș dori să vi-l transmit. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Din păcate și eu trebuie să vă părăsesc, dar uh, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru aceste intervenții pentru că acum avem uh, un nivel mai mare de înțelegere. De fapt, am uitat să răspund la o întrebare legată de Uniunea Bancară și de ce este important să ajungem acum la un compromis. Dacă nu ajungem la un acord cu privire la mecanismul de rezoluție, care este un element cheie al Uniunii Bancare, vom pierde cel puțin un an și după alegerile europene, situația va put- ar putea fi și mai polarizată și ar putea fi și mai greu să ajungem la un acord. De aceea îndemn președinția Elenă și știu că face tot posibilul și îndemn Parlamentul European și știu că există multă bunăvoință de a găsi un acord și un compromis înainte de sfârșitul acestei legislaturi, pentru că altfel uh, vom arăta că instituțiile europene nu funcționează și uh, uh, nu își desfășoară activitatea cum trebuie. Așadar, haideți să evităm această incertitudine și să ajungem la un acord pe acest domeniu cheie al Uniunii Economice și Monetare. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului președinte Van Rompului, stimați colegi. trece timpul și până la ora 19 aș dori să-i dau cuvânt uh, domnului Schulz ca să tragă concluziile pentru astăzi și vreau să spun încă o dată că obiectivul președinței uh, Elene este să întărească Uniunea Bancară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Foarte pe scurt vreau să spun ceva despre Uniunea Bancară. Parlamentul European este gata să ajungă la un compromis, să găsească un compromis ca să facem pași înainte. Dar am avut cumva impresia, după ce le le-a auzit aici, că de fapt Consiliul nu vrea să se îndepărteze deloc de hotărârea luată, deci nu se poate ajunge la un compromis. O să discutăm cu Consiliul dar uh, o decizie a Ecofinului luată la ultima reuniune nu se va bucura de susținere în Parlament. Parlamentul e gata să vorbească cu Ecofinul, să vedem ce oferă. Din câte am auzit, din câte am văzut, aceasta, dacă mesajul lor este asta e și cu asta basta, uh, e puțin probabil să acceptăm ce ne oferă ei. Mă bucur că domnul Van Rompuy a explicat încă o dată că, de fapt, Consiliul, Consiliul European, Consiliul pe care îl prezidează și uh, poate și Ecofin nu sunt gata să facă niște pași înainte ca să putem uh, să găsim o soluție. Vreau să fac trei comentarii la cele spuse. Domnul Papadimos, nu știu ce vă creează impresia că aici ne păcălim, ne înșelăm am fost uh, de multe ori în Grecia și știu uh, că liderul partidului dumneavoastră, domnul Tsipas, uh, am negociat cu domnia sa de trei ori apropo de ce putem face pentru a îmbunătăți situația din Grecia și am făcut lucrul acesta ca președinte al Parlamentului European. Poate că nu m-ați înțeles bine, nu fac ce spuneți dumneavoastră. În ce privește Troica și ce face Troica, colegii din Parlamentul European se duc pe 29 ianuarie la Atena și veți putea să vorbiți cu ei aici. Sunt aici și domnul Cara și domnul Van Nog și vor veți putea să stați de vorbă cu domniile lor și aici, domnul Chiaș, vreau să vă spun ceva. Uh, citatul dat de dumneavoastră nu e un citat francez, de fapt. Vine dintr-un roman italienesc minunat, uh, Ghepardul, de uh, un roman uh, de Lampedusa, de acolo vine acest citat și întrebarea este următoarea, dacă vreți acest lucru sau dacă nu vreți, iar părerea mea este că nu vreți, uh, ca totul să rămână așa cum este. Cel mai important este să definim lucrurile. Și dacă ideea democrației transnaționale una dintre cele mai mari realizări din secolul nostru deci dacă această idee trebuie salvată, bineînțeles că trebuie să facem foarte multe, dar pot să vorbesc în numele Parlamentului European și să spun că democrația transnațională nu e pusă sub semnul întrebării. Când se va întâmpla asta? Când cineva va pune sub semnul întrebării democrația transnațională, Parlamentul va reacționa cu vehemență. Trecem mai departe cu conferința organizată în temeiul articolului 13. Voi uh, preda președinția colegului meu Otmar Caras, cred că e deja așezat în spatele meu. Eu mă retrag, vă urez mult succes pe mai departe și închid această primă parte a conferinței interparlamentare.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 Vă rog, stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Paragalo. Poți să ca prim vicepreședinte al Parlamentului Elen și președinte al Comisiei uh, pentru Afaceri Europene, aș dori la rândul meu să vă urez uh, bun venit la reuniunea de astăzi. Colaborarea parlamentară uh, astăzi îmbracă o dimensiune nouă prin intermediul organizării unei asemenea conferințe la nivel înalt cu care s-a bucurat de prezența unui număr atât de mare de parlamentari europeni și de parlamentari naționali. Dorim o colaborare eficientă, fructuoasă, care să fie în avantajul Europei, al Uniunii Europene în ansamblu și în avantajul fiecărui stat, mai ales în ceea ce privește guvernanța Uniunii Economice și Monetare. După ce am uh, participat la asemenea reuniuni și după ce avem experiența unor asemenea conferințe, vom putea să redeschidem subiectul uh, regulamentului uh, pe baza foii de parcurs. În luna februarie vom trimite toate propunerile președinției lituaniene împreună cu propunerile noastre cu data la jumătatea lunii martie pentru a ne bucura de aprobarea parlamentelor naționale. Apoi, până la jumătatea lunii aprilie, o să încercăm să pregătim un raport iar apoi, pentru chestiunile rămase pendinte, vom încerca uh, să discutăm înainte de conferința de la Roma toate chestiunile asupra cărora suntem de acord și cele care ne divizează vor fi despătute în grupul de lucru înainte de conferința de la Roma. Și să revenim la capitolul nostru. Această sesiune se referă aici la dezecribele macroeconomice din Uniunea Europeană. Raportorul este domnul Pier Carlo Padoan, care este secretar general adjunct și economist șef la OECD. Puteți să, apoi să-i adresați întrebări sau să faceți observații pe marginea celor spuse de domnia sa. Spun, în cadrul uh, acestei sesiuni mi se spune că mult prea mulți colegi au cerut cuvântul. O să facem aceeași chestiune ca înainte, că în prima sesiune vom aplica aceeași procedură. Vom acorda două minute de intervenție pentru fiecare vorbitor. Vor fi parlamentari uh, uh național și apoi un eurodeputat. Domnule Padoan, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă vedeți, uh, stau aici, dar o să vin și eu uh, la podium după ce voi face prezentarea. Aș dori să contextualizez chestiunea dezechilibrelor macroeconomice în Europa pe baza uh, previziunilor globale făcute de OCDE acum câteva luni. Graficul acesta vă arată ceva foarte cunoscut. În economia globală se reia creșterea, dar creșterea este reluată cu diverse viteze uh, economiile emergente în stânga care cresc ceva mai mult decât cele avansate, iar la nivelul economiilor avansate țările din zona euro încep în cele din urmă să crească cu cifre pozitive, dar cu viteză lentă. Lucrul acesta Iată aici problemele specifice ale Europei, dar și problemele globale. La nivel global se vede că creșterea revine cu greu la niveluri normale. În recesiunile precedente, recuperarea a fost și redresarea a fost mult mai rapidă și a afectat mult mai puțin ocuparea forței de muncă și producția, dar se vede că aici că factorii motori ai creșterii sunt mai slabi decât am dorit noi. Și vreau să menționez câțiva. În primul rând, investițiile fixe sunt mai scăzute și au un efect negativ pe cererea pe termen scurt și pe cererea și pe producția pe termen mediu și lung. Creditul, creditarea este rămasă în urmă, mai ales în zona euro aceasta este o problemă specifică europeană. Creditarea începe să meargă din nou uh, într-un ritm uh, sănătos, uh, uh, așa cum se întâmplă și în Uniunea, și în Statele Unite și în Japonia. Zona euro, după cum știți, arată um, un nivel de șomaj foarte mare uh, reiese din documentele OCDE, șomajul scade încet în Statele Unite uh, și scade încet și în Japonia. Și uh, acum chestiunea specifică a dezechilibrelor economice în zona euro, ce înseamnă acest lucru? Vreau să spun că există dezechilibre specifice care sunt interconectate, adică contul curent, de exemplu, sau Uniunea Monetară, modul în care funcționează Uniunea Monetară, piața creditelor, competitivitatea. Deci e nevoie de ajustări la diverse dimensiuni macroeconomice și structurale și voi discuta aceste aspecte în continuare. Uh, aici vedem o imagine care ne reamintește ce am văzut în zona euro cu mult înainte, în trecut, sunt dezechilibre de concurent care au crescut în zona euro și care până recent au devenit din ce în ce mai mari și de puțină vreme au început să se restrângă pentru, și, pentru că reflectă un proces de ajustare foarte greoi. De ce au apărut aceste dezechilibre? Există o serie de motive. Înainte de criză, după cum vă amintiți, zona euro, periferia zonei euro, creștea mult mai mult decât miezul zonei euro și acum situația este inversă ceea ce arată un model de creștere nedurabil și a fost consecința dezechilibrelor referitoare la competitivitate și a fost și rezultatul unor dezechilibre privind mecanismul de alocare a creditelor în zona euro. Creditul mergea către periferie, alimentând mecanismele de creștere care s-au dovedit nedurabile. Iată de ce punctul anticipat de revenire la competitivitate uh, putem să separăm acum măsuri structurale de măsurile de remediere în sectorul financiar și progresele din sectorul bancar, cum s-a spus anterior. Iată, uh, de asemenea, ce au făcut și piețele, nu e nimic nou. Vreau doar să ne reamintim că o lungă perioadă de vreme piețele au dormit, au tăcut, nu s-a făcut niciun fel de evaluare a riscului după inițierea zonei euro și când a început criza după 2009, dintr-o dată uh, evaluarea riscului uh, a fost exacerbată și marjele au uh, devenit din ce în ce mai mari și abia acum scad. Deci se pune problema evaluării piețelor care trebuie și ele să fie corectate. Din nefericire, spreadurile pe piețele naționale de obligațiuni au dus la diferențe pe piețele de creditare. Asta este de fapt fragmentarea care ne duce la un paradox. Avem o monedă unică, o uniune monetară dar piețe financiare și de creditare fragmentate, așa încât beneficiile politicii monetare unice nu se transmit uh, constant în Uniunea Europeană, ceea ce duce la dezechilibre. Iar fragmentarea uh, cere măsuri la nivel financiar și cere o uniune bancară, cum s-a spus mai devreme, însă trebuie făcute foarte multe în continuare și se fac uh, multe lucruri la nivel structural. Graficul acesta uh, provine dintr-o măsură OCDE care evaluează progresele privind reforma structurală și arată că în zona euro și în țările zone euro s-au făcut multe progrese dincolo de media OCDE Uh, privind reforma structurală. Deci s-au făcut foarte multe, s-au făcut foarte multe și pe piața muncii și pe piața producției, deși mai puțin în a doua. De ce spun acest lucru? Pentru că o problemă privind procesul de adaptare în zona euro este următorul. S-a făcut foarte mult pe piața muncii din punct de vedere al reformelor, dar trebuie făcute foarte mult în ce privește reformarea pieței producției, în ce privește concurența pentru ca reformele de pe piața muncii să devină uh, avantaje pe piața producției. Lucrul acesta se reflectă în modul în care se face adaptarea, ajustarea și iată îmbunătățirile de concurent la periferie. Ele arată că, într-adevăr, o mare parte din adaptare este consecința comprimării cererii dar partea care crește a cererii uh, există acolo din motive mai bune. Pentru că rezultatul îmbunătățirii competitivității și uh, a exporturilor sunt motivele care au dus la acest lucru. Există o asimetrie, s-au făcut foarte multe ajustări în țările care au deficit, dar prea puțin în țările care au surplus și de aceea contul curent al zonei euro începe să fie în surplus din ce în ce mai mult, ceea ce poate genera o presiune asupra monedei euro și să aibă un impact deflaționist asupra Uniunii Monetare. Deci credem că este un dezechilibru, un dezechilibru agregat, nu un uh, dezechilibru la nivelul unei țări. Și apoi, marea întrebare pe care o am în minte este următoarea. Creșterea SRI, mai ales la periferie și asta este bine, pentru că sunt mecanisme care sunt generate de export. Problema este cât pot fi, cât de durabile sunt aceste mecanisme. Europa are nevoie de creștere durabilă, de creștere pe perioadă o lungă de timp pentru a face față șomajului. Lucrul acesta începe să se întâmple și în momentul în care se vor face mai multe investiții, astfel încât câștigurile pe termen scurt din uh, export să devină câștiguri pe termen lung în investiții. Deci e nevoie de mai multe reforme structurale în zona euro. Mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult domnule președinte și am să vin și eu la po- Emisia se Mulțumim și noi. Și acum dau cuvântul doamnei Katoscova, reprezentantă Senatului Cehiei. Mulțumesc! Bună seara, domnule președinte! Doamnelor și domnilor, dragi colegi, poate că observațiile mele vor fi puțin prea generale, Uh, sau mai generale, dar e doar din cauza că n-am avut ocazia să intervin și în timpul primului panel. Deci, câteva scurte observații, trei mai precis. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentul European și președinției Elene pentru organizarea acestei conferințe interparlamentare. Dialogul între Parlamentul European și Parlamentele Naționale la toate nivelurile este foarte important. Politicile europene nu vor avea succes dacă nu sunt partajate și dacă nu sunt implementate cum trebuie la nivel național. Și acest lucru, bineînțeles, nu se poate înfăptui fără parlamente naționale. Așa că mulțumesc încă o dată că ne implicați. Am avut alegeri anticipate în Cehia și s-a format un guvern pro-european social-democrat. Republica Cehă e interesată să se alăture pactului fiscal și să um, aprofundeze integrarea europeană. Dar există normele Uniunii Bancare și pactul fiscal, însă pe lângă acestea să nu pierdem din vedere dimensiunea socială, oportunitățile egale, modelul social european. aceste lucruri nu sunt o barieră în calea competitivității, ci facilitează competitivitatea. Bineînțeles că e important să reglementăm uh, activitățile bancare. Avem nevoie de uh, intervenții fiscale pentru a sana acest domeniu. Cetățenii trebuie să știe că aceste măsuri au obiectivul de a îmbunătăți viața cetățenilor europeni. Discutând despre dimensiunea socială a Europei, aceasta nu trebuie să dispară nici când de pe agenda europeană și tocmai acest lucru lipsește acum. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dau cuvântul acum domnului Richard Young. Din Franța. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac trei observații. Prima se referă la cadrul în care ne desfășurăm activitatea. La urma urmei, întrebarea este care este obiectivul acestor reuniuni interparlamentare. Sigur, este interesant să facem schimb de puncte de vedere. Asta ne ajută să înțelegem mai bine situația. Dar uh, dacă vorbim despre îmbunătățirea controlului democratic al parlamentelor naționale asupra politicilor economice puse în aplicare, trebuie să facem mai mult decât atât. Acest lucru a fost menționat la începutul acestei reuniuni de către președintele de ședință. Așteptăm uh, cu nerăbdare și uh, cu urgență propuneri cu privire la modul de funcționare și câmpul de competențe și cu privire la competențele acestei conferințe interparlamentare. A doua observație se referă la Uniunea Bancară. Nu am avut ocazia să spun acest lucru mai devreme. Uh, pe noi ne bucură progresele rapide și uh, puternice care au fost înregistrate, mai ales în ceea ce privește supravegherea Uniunii Bancare. Acum mai rămân însă două probleme importante care ne preocupă pe toți în primul rând, uh, mecanismul de rezoluție și uh, constituirea fondurilor de rezoluție pe de o parte și guvernanța pe de altă parte. Au fost făcute deja observații în acest sens și nu am să insist. Trebuie doar să vă spun că împărtășesc uh, criticile care au fost uh, formulate de Parlamentul European. Cred că și uh, parlamentele naționale împărtășesc acest punct de vedere. Este nevoie să avansăm, trebuie să găsim un compromis, dar un compromis bun, nu orice fel de compromis. Va trebui să facem tot posibilul pentru ca această rezoluție să fie un progres uh, semnificativ. În fine, în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice, aș vrea doar să subliniez o idee care este dezbătută în Senatul francez, și anume aceea de a uh, dota zona euro cu o capacitate bugetară proprie uh, care ar putea să aibă un efect contraciclic, adică un efect pozitiv în perioadele de creștere și de dezvoltare și uh, un uh, efect uh, uh care uh, ar putea să crească cheltuielile în perioada de dificultate. Nu am să insist mai mult, dar aceasta este o propunere pentru discuțiile viitoare. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum uh, reprezentantului Parlamentului German. Juncker, poate? Se corectează președintele? Da, mulțumesc. Nu, rep nu reprezintă acum opinia majoritară a Parlamentului German, ci poziția stângii, marele partid din opoziție. În Germania există analize diferite și dezbateri diferite despre criza zonei euro și despre problema uh, dezechilibrelor macroeconomice. Și am văzut din uh, graficele prezentate că Germania are un excedent de peste 6%, excedent comercial, și că reprezintă și ea o problemă cu acest excedent, pentru că logic e că excedentul unei țări pe de o parte este, reprezintă deficitul altor țări, de cealaltă parte. Și întrebarea mea către domnul Padoan ar fi ce măsuri propuneți dumneavoastră în așa fel încât să corectăm aceste dezechilibre? Pentru că eu cred că a sosit momentul să trecem la armonizare generală în spațiul euro, dar dincolo de asta și în spațiul internațional, pentru că vedem că există excedent comercial în uh, zona euro comparativ cu restul lumii. A doua întrebare se referă la ceea ce ați spus și dumneavoastră, și anume domeniile fragmentate din punct de vedere monetar și al creditelor. Am văzut uh, graficele și cum evoluează rata dobânzii între 2008 între 2000 și 2008 în diferitele state membre ale Uniunii Europene a fost o armonie, după care absolut dramatic s-a ajuns la fragmentare. Mi se pare că am văzut și 40% în Grecia. Deci acesta ar fi al doilea element. Cum putem să intervenim pe lângă dezechilibre în așa fel încât să ajungem și aici la o armonizare europeană? M-am întâlnit și cu colegul dumneavoastră uh, la Consiliul uh, Europei și mă bucură foarte mult că la OCDE în titlu sunt cuprinse cuvintele cooperare și dezvoltare. Nu știu, mă gândesc că poate și la nivel european de viitor avem nevoie de mai multă dez- dezvoltare uh, în loc de austeritate și cooperare în loc de competitivitate. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. președinta Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Franței. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea se referă în principal la organizarea conferinței interparlamentare. Am o observație legată de guvernanța zonei euro, care în ultimele luni a progresat foarte mult datorită unor inițiative, în special acordul privind Uniunea Bancară. Văd că Uniunea Economică și Monetară a depășit perioada de turbulență. Unele țări uh, sunt evident afectate de criză, dar încep să vadă roadele eforturilor lor. Totuși, aceste uh, politici au afectat uh, procesul democratic. Unele țări, uh, unor țări li s-a recomandat să instituie măsuri de, de austeritate, iar aceste măsuri de austeritate riscă să aibă consecințe asupra alegerilor europene. Mă bucur că s-a organizat această conferință, însă aș vrea ca regulile de organizare să îi permite să joace pe deplin rolul. Mi se pare că această conferință ar trebui să se reunească în momentele puternice, în momentele cheie ale semestrului european. Este este o chestiune de calitate a lucrărilor și de vizibilitate în același timp. În ianuarie și în octombrie uh, nu sunt perioade cele mai uh, propice. Știți bine că Consiliul European se pronunță pe marile uh, probleme economice în iunie și tot în iunie Comisia Europeană face recomandări. Perioada iunie-iulie este așadar decisivă și aceasta uh, corespunde cu perioada în care parlamentele naționale se pronunță pe liniile directoare cheie ale bugetelor naționale. Așadar, insist asupra momentelor cheie pentru că acestea sunt importante atât pe plan național cât și pe plan european. Sigur, uh, putem să fim de acord uh, ca conferința să aibă loc în octombrie, după ce s-au dat avizele pe bugetele naționale. Oricum, pentru a fi înțeleși de cetățeni, conferința trebuie să conducă la elaborarea unor concluzii, concluzii care să fie puternice și ferme, bazate pe consens poate că ar trebui să ne orientăm mai degrabă către o majoritate calificată, așa cum se întâmplă în cazul COSAC. Și aceasta ne-ar permite să rezolvăm și problema numărului de participanți și componența delegaților, care nu au fost încă stabilite. Ultima mea observație este că aș fi pentru crearea unui format al conferinței uh, specializat pe zona euro și aceasta s-ar concentra pe problemele specifice ale zonei euro și pe mecanismele de stabilitate financiară în zona euro. Cred că aceasta ar asigura un control parlamentar mai bun. Apoi, după alegerile parlamentare, ar trebui să se instituie în Parlamentul European un uh, comitet pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Fereira din Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. Am două întrebări. Mai întâi, colegilor uh, din parlamentele naționale. Eu cred că în... Um, trebuie să progresăm cu dosarul pentru Uniunea Bancară, dar nu cu orice preț. Progresul acesta trebuie să aibă un sens și anume să eficientizăm gestionarea băncilor în faliment, tratament egal aplicat băncilor, indiferent de țara în care acționează, iar uh, contribuabilii să fie ultimii la care se face apel în caz de salvgardare. Aceasta nu este poziția Consiliului. Consiliul susține chiar contrariul. Și iată că, în ciuda acestor idei, există unanimitate la Consiliu. Deci, întrebarea mea este ce mecanisme aveți în parlamentele naționale pentru a controla poziția statelor membre în momentul în care acestea merg la Consiliu pentru a decide pe aceste chestiuni. Și a doua întrebare se referă la acele elemente importante pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră pe uh, chestiuni specifice. Da, e adevărat că deficitele comerciale au uh, crescut, dar ne interesează puțin motivele pentru care piața internă, globalizarea, moneda unică au jucat un rol sau dacă au jucat un rol. Sau pur și simplu uh, a, cauza a fost lipsa controlului din partea unor state membre. Și în al doilea rând, credeți că pe viitor vom putea controla aceste elemente? Și ce trebuie în zona euro pentru a compensa absența unui stabilizator natural în caz de politici monetare anticiclice? Și când spuneți reforme structurale, la ce vă referiți concret? Pentru că majoritatea țărilor unde s-au făcut ajustări, acestea s-au bazat pe austeritate în știință și în tehnologie și în orice domeniu care ar putea să genereze productivitate. Deci ce înseamnă concret reformă structurală? Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Bugete din Grecia. Mulțumesc. Vreau să felicit Parlamentul European în primul rând, dar să felicit și Parlamentul Elen pentru organizarea comună a acestei conferințe. Țările cu programe de austeritate sunt somate să reducă deficitul public și să uh, o scape de datorie și în același timp e nevoie de o intervenție în plan intern pentru echilibrarea deficitului comercial. Există însă în Grecia un paradox la ora actuală. Pentru prima dată de la război încoace avem deflație economia e mm, slăbită. Și în tot acest context avem un excedent primar, dar pe termen lung datoria crește. E o contradicție și e total în contra obiectivului nostru. Grecia n-ar trebui să aibă în acest context o deflație, ci o inflație uh, care să se situeze undeva sub media europeană. Doar așa vom putea să îmbunătățim competitivitatea. Dar e greu să realizăm asta pentru că BCE-ul menține inflația la 1% în zona euro, obiectivul trebuind de fapt să fie 2%. S-a tot discutat despre faptul că țările cu excedent ar trebui să preia mai multă inflație peste medie, în așa fel încât să susțină țările de deficit la promovarea competitivității. Sunteți dumneavoastră de aceeași părere? Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Padoan, aveți dumneavoastră cuvântul pentru reacții. Thank you for all these questions. Mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Sper că am reținut ordinea și că am notat cum trebuie și că reușesc să fac un rezumat. În primul rând, permiteți-mi să discut despre dezechilibrele din zona euro și ce poate fi făcut, mai ales în țările de excedent, pentru a uh, contracara dezechilibrul. Ei bine, în țările de excedent există o soluție care e atât în interesul zonei euro, cât și în interesul țării în plan individual. Un excedent uh, de cont curent arată că nu prea sunt investiții în uh, raport cu uh, depozitele. Recomandarea OCDE este următoarea. E o recomandare oferită țărilor din zona euro de excedent și țărilor din altă parte. Să mizeze pe investiții și să stimuleze investițiile, de exemplu, liberalizând serviciul sec- ă, sectorul serviciilor. Chiar și în Germania e posibil acest lucru. În viziunea noastră există locuri de îmbunătățire la nivelul productivității prin liberalizarea serviciilor și stimularea investițiilor. S-ar reduce contul curent, s-ar spori cererea și creșterea în Germania și în altă parte și ar fi o situație în care toate părțile interesate ar câștiga. Voi răspunde în ordinea întrebărilor. Fragmentarea creditelor. Da, e o chestiune care trebuie avută în vedere. Impune acțiune pe mai multe planuri. Odată, trebuie ca legătura dintre bănci, bilanț și datorie suverană să fie slăbită sau eliminată. Cât timp băncile vor avea um, datorie în bilanț și această datorie um, face obiectul riscului, băncile vor fi um, susceptibile falimentului și, prin urmare, vor acționa în consecință. Deci trebuie să limităm acest risc, risc sau să-l ameliorăm. Și, în același timp, trebuie să îmbunătățim competitivitatea la nivelul țărilor pentru ca băncile să, pentru că băncile în general oferă credit întreprinderilor competitive. Uh, Există interacțiune și sinergie la nivelul progresului cu Uniunea Bancară, progresul cu reformele structurale și de ajustare. Și astfel ajung la întrebarea despre de ce aceste dezechilibre au luat naștere înainte de criză. Vă amintiți probabil și dumneavoastră că s-a discutat despre cum să construim Uniunea Monetară când s-a înființat moneda euro s-a ținut cont de convergența inflației și ajustarea fiscală. Discuția despre dezechilibrele de cont curent intern a lipsit cu desăvârșire, dar criza ne-a atras atenția că dezechilibrele au loc într-o uniune monetară, se uh, creează și generează niște dezechilibre. Așa cum v-am spus și în prezentarea mea, există doi factori decisivi aici. În unele țări nu se rezolvă problemele de lipsă de competitivitate, pentru că creșterea are loc oricum și am văzut în țările de la periferie asta. Creșterea are loc pentru că e finanțată cu fluxuri de capital din țările de excedent. Deci țările de excedent și țările de deficit cumva uh, joacă același joc în uh, regula formării Uh, dezechilibrului. Ce să facem pentru a preîntâmpina asta pe viitor? În primul rând să um, eliminăm dezechilibrele de um, competitivitate cu reforme structurale și apoi să avem un sistem de creditare care um, vizează alocarea de bani acolo unde trebuie. Să nu mai avem uh, niciun fel de boom al creditelor deci o creditare exacerbată în Europa. Există mai multe instrumente care pot fi utilizate în acest sens. Bineînțeles că avem nevoie de uniune bancară, dar și măsuri macroprudențiale specifice care controlează acea creditare exacerbată, creditare exacerbată adesea asociată cu o bulă imobiliară vedem că putem să avem un sistem de credit care lucrează eficient și alocă resurse în locurile și sectoarele unde se înregistrează profit și unde există durabilitate. Avem însă o problemă generală de alocare în zona euro, care trebuie corectată. Nu vrem să eliminăm dezechilibrele, ci să le facem durabile. Și Până la urmă, dacă ajungem la această durabilitate și dacă avem și creștere economică mai puternică, vom reuși să corectăm toate problemele care apar în zona euro. Aceasta este o consecință a politicilor durabile de creștere și a unui mecanism de eficientizare a creditării. Am fost întrebat la ce mă refer prin reforme structurale. Ei bine, în primul rând, vă atrag atenția asupra unui lucru bine cunoscut. Mare parte din efortul și costul de ajustare, mai ales în țările din, de la periferie, um, au fost reprezentat de nu de reforme structurale, ci de austeritate. Am văzut că au fost ajustate, de exemplu, piața muncii pentru uh, a pregăti oamenii mult mai bine, a aloca mult mai bine și există un sprijin în ceea ce privește recon reconversia profesională. E nevoie de reforme structurale pentru a interveni și la nivelul uh, prețului muncii, dar vedem că nu întotdeauna se întâmplă asta în țările în care există programe de austeritate. Un program de reformă structurală trebuie să fie comprehensiv, trebuie să fie unul care să acopere mai multe sectoare în așa fel încât să existe un nivel de sinergie. Și permiteți-mi să adaug încă un element important. Reformele structurale au un impact diferit în funcție de starea ciclului în care ne aflăm. Dacă economia e în recesiune, beneficiile se vor simți mai uh, târziu. Dacă același program structural are loc într-o economie aflată în creștere, rezultatul va fi cu totul altul. Deci trebuie să finisăm lucrurile mm, la un nivel micro pentru a vedea exact cu ce rezultat implementăm reformele structurale. Și acum un ultim element, sper că n-am lăsat prea multe răspunsuri pe din afară. Sunt perfect de acord că deflația în țările cu datorie mare poate să fie contraproductivă și o problemă. Într-o situație ideală, în zona euro, am vrea să avem o rată mai mare a inflației, care să corespundă stabilități, cu stabilitatea monetară pe ansamblu și o evoluție pozitivă a prețului chiar și în acele țări în care prețurile trebuie ajustate și reechilibrate. Până la urmă, e o chestiune de aritmetică, să înțelegem că dacă prețurile scad, uh, Scade și PIB-ul nominal, prin urmare, durabilitatea uh, dator datoriei devine mai greu de gestionat. Așa că trebuie să acordăm lucrurile și sunt perfect de acord cu ce ați punctat dumneavoastră. Pentru asta e nevoie de efort la nivelul zonei euro, cu o dinamică a prețului mai mare și la nivelul statului membru individual cu ajustarea prețului. Dar, în plan comunitar și național, trebuie să existe mm, iarăși acel efect de sinergie, altminteri vom ajunge la fragmentare și lucrurile nu vor funcționa. Mulțumesc! And now? Yes. Say thank you to him. Okay. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult! Wir hatten vereinbart, mai e cineva care vrea să intervină sau să continue? Uh, Îmi cer scuze, am uitat să comentez cu privire la factorii uh, automați de stabilizare. În principiu, uh, avem nevoie în zona euro de un mecanism care să permită uh, o um, atenuare, o relaxare a ciclului, cum îi spun uh, economiștii. În primul rând, trebuie să analizăm două chestiuni cum finanțează Uniunea Europeană acele uh, fonduri comune de resurse, care este mecanismul preconizat. Nu cred că în momentul de față bugetul european este soluția potrivită, dar putem discuta. O altă întrebare este care sunt criteriile care ar trebui aplicate pentru a aloca resursele din acel fond comun către țările care au nevoie de fonduri. Există mai multe căi de a face acest lucru. Până la un punct este o chestiune tehnică putem să uh, preconizăm uh, resurse pentru piața muncii sub formă de uh, reconversie profesională sau stabilizatori automați. Aceasta poate fi o discuție importantă. Ca să economisesc timp, vă spun că ar fi o modalitate eficientă, iar Uniunea Monetară ar beneficia. Mulțumesc foarte mult! Ne-am înțeles noi cei de la Parlamentul European și cei din Parlamentul Elen că uh, ne împărțim această dezbatere. Prima jumătate a, a reuniunii noastre a fost condusă de colegul Elen și acum urmez eu. Mai sunt alte șase intervenții până ce să trecem la cea de-a doua rundă de răspunsuri. Dau cuvântul colegului din Estonia, domnul Sărd. Eh, Aite. Eh, Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi, și eu aș dori să rămân la un nivel mai general. De fapt, doream să intervim în prima parte a discuției noastre. Uh, este clar însă că coordonarea bugetelor Uniunii Europene și luarea de măsuri pentru însănătoșirea sectorului financiar uh, generează deja rezultate. Iar Uniunea Europeană trebuie să mențină uh, un ritm ridicat al reformelor, pentru că astfel va evita riscurile și dezechilibrele viitoare. Acum, dacă privim spre viitor, este important uh, ca noul buget european uh, să fie mai bine corelat cu cursul reformelor și cu sănătatea generală a economiei. În ultimii ani s-au realizat foarte multe în ceea ce privește coordonarea politicilor economice. Însă, acest proces trebuie să fie continuat pentru a susține reformele care sunt importante pentru Uniunea Economică și Monetară și aspectele sale majore. un, o bună modalitate ar fi de a reforma tratatele, iar aceasta s-ar încadra foarte bine în procesul uh, semestrului european și s-ar încadra de asemenea și în uh, recomandările specifice pentru țări și acestea trebuie corelate cu uh, procesul de reformare a tratatelor. Tratatele individuale ar trebui să țină cont de dezechilibrele macro, macroeconomice. Uh, președintele Parlamentului nostru a vorbit despre reforme critice, despre um, reforma pieței muncii, despre competitivitate. De exemplu, în Estonia trebuie să ne concentrăm pe productivitate și pe creșterea productivității, pentru că aceasta este scăzută. Uh, Trebuie să nu uităm uh, nici de sistemul uh, de învățământ, care trebuie să um, facă față nevoilor reale ale economiei. În încheiere, uh, economia Estoniei a ieșit destul de bine din criză. Sigur, și noi am suferit destul de mult, însă ne-au ajutat foarte mult reformele structurale. Uh, care au pus ordine în uh, sectorul uh, financiar și în sectorul monetar. Și sper că conferința de astăzi uh, ne va da idei noi legate de coordonarea politicilor economice. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult. Domnul Omțict are acum cuvântul din Olanda. Um, um, Mulțumesc. Um, Mulțumesc vorbesc în numele Partidului Creștin Democrat Olandez. Vă mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru prezentarea foarte clară a problemelor. Ar fi fost însă foarte util dacă ne-ați fi dat uh, și nouă slide-urile cu ceva timp înainte pentru că discuția ar fi fost mai bine structurată. Am să mă alătur și eu uh, antevorbitorilor mei uh, și am să sugerez că ar trebui ca diseară să instituim un mic grup de lucru care să discute uh, activitatea acestei conferințe pentru data viitoare. Uh, uh lumea lansează tot felul de idei, reformarea tratatelor, uh, bugetul zonei euro și așa mai departe. Dar noi doar vorbim, nu avem niciun text suntem uh, aici reprezentanți a 28 de țări, așa că data viitoare ar trebui să avem o abordare mai structurată. Aceasta este o propunere pe care aș vrea să o fac uh, vicepreședintele, vicepreședintelui Parlamentului European. Vă stau la dispoziție pentru mai multe detalii. Referitor la Uniunea Bancară, am auzit uh, despre ruperea legăturii între datoria bancară și datoria suverană. Uh, și asta pentru că țări precum Irlanda au fost scoase la liman de o singură uh, bancă. Uh, totuși, dacă se fuzionează bănci din interiorul Uniunii Europene, aceasta crește riscul. Aceasta ar putea să afecteze bugetul din Uniunea Uh, bancară. Poate că ar trebui să existe bănci care nu sunt prea mari și aș vrea să știu care este punctul de vedere al OCDE-ului referitor la bănci și uh, mă alătur și uh, domnului uh, Juncker uh, și aș vrea să știu și eu uh, ce sugerează OCDE-ul astfel încât uh, țări care au excedent, precum Olanda și țări care au deficit excedent, ce politici ar putea ele să implementeze pentru a reduce aceste dezechilibre? Excuse me. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnul Jor și Cade. He's not here. Se pare că nu este. Domnul Bialti. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni. Vine la momentul potrivit. Am de făcut câteva observații, dar vreau să vorbesc întâi în plenară. Cele trei comisii care lucrează în această după-amiază, Econ, Employment și Buget. Aș fi propus, domnule președinte, să se adauge și controlul bugetar. Fiecare știe că într-o democrație parlamentele controlează executivul, dar controlează și bugetul. În ce privește controlul bugetar, la Parlamentul European noi suntem încă șocați mecanismul european de stabilitate, 6 miliarde de euro finanțate de statele membre, Uh, sunt auditate privat, nu există un control politic, nu există control bugetar și vă atrag uh, atenția a domnilor parlamentari naționali pentru că comisiile de control bugetar uh, ale Parlamentului Parlamentelor Național sunt eu știu, nelămurite, îngrijorate de acest instrument. Este vorba de o societate privată de la Luxemburg, nu e un mecanism parlamentar. Vorbim de Uniunea Economică și Monetară uh, și dacă vorbim de articolul 13 din tratat, uh, e bine, Uh, și noi vorbim aici de articolul 12 din tratat și uh, în baza lui trebuia să aibă loc reuniunea Econ. Vreau să-i adresez o întrebare domnului Van Rompuy. Am vorbit de democrație europeană și aș vrea să știu în ce măsură șefii de stat și de guvern vor aplica dispozițiile tratatului conform cărora trebuie să țină seama de alegerile europene pentru a face propuneri pentru președintele Comisiei către Parlamentul European este important pentru că șefii de stat uh, uh, fac înțelegeri dincolo de vederea alegătorilor și parlamentele naționale se vor implica în uh, alegerile europene, în campaniile electorale. Deci ar trebui să știm înainte de alegeri ce propuneri vor face șefii de stat și de guvern. E vorba de o coaliție, de partidele respective. Ar vrea să ne spună președintele Van Rompuy ce cred șefii de stat. Este foarte important, mai ales că în 2016 există o clauză de reviziune politică prevăzută în cadrul financiar 2014-2020 și trebuie să știm cum funcționează un, uh, democrația în Uniunea Europeană. Mulțumesc! am să vă răspund la sfârșitul reuniunii. N-are nimic de a face cu articolul 13 din uh, pactul fiscal. Asta e ca răspuns la ultima întrebare a dumneavoastră. Noi suntem aici în prima sesiune a articolului 13. Domnul Paolo Corel. Da, mulțumesc. Sunt de acord uh, cu imaginea economică pe care ne-a prezentat-o profesorul Padoan, mai ales că după două faze de recesiune în ultimii cinci ani, economia europeană este pe cale să se redreseze. Redresarea e minoră, 1,1%, dar nu rezolvă problemele masive din multe state membre există o viziune optimistă, dominantă, dar și în sesiunea precedentă spunea că politicile adoptate până acum, uh, autori, uh, austeritatea fiscală și celelalte funcționează pozitiv. Deci pentru a ajunge la rezultatele așteptate în ceea ce privește sporirea creșterii, mai avem doar nevoie de timp și o aplicare mai flexibilă la nivelul statelor. Mă cam îndoiesc, mă îndoiesc foarte tare uh, în legătură cu acest gen de previziuni. Dacă analizăm viitorul și chiar dacă presupunem că austeritatea uh, va fi atenuată de mm, flexibilitatea de care dă dovadă Bruxelles acum, acest gen de adaptare nu va rezolva problemele zonei euro, mai ales uh, pentru țările de la periferie, mai mult decât atât devalorizarea internă pe care ați menționat adică scăderea prețurilor și uh, salariilor uh, în mod obligatoriu în multe țări, va spori competitivitatea și performanța la export a statelor membre, dar va forța toată zona euro să urmează un fel de model de creștere motivat de export în Europa totul va depinde de chinezi, de indieni, de taiwanezi, de consumatorii de acolo, ceea ce nu e bine. Deci s-ar putea să ne confruntăm cu o temere. Dacă urmăm acest tip de structură de politici, nu vom ajunge la o mai, creștere mai mare, ci la stagnare în viitor. Acesta e tendința. Foarte recent, DG Economic de la Comisie a publicat un raport care arăta că în următorii 10 ani, dacă nu se schimbă nimic, Europa va spori PIB-ul per capita cu 1%, iar PIB-ul per capita la nivel european va scădea față de Statele Unite cam la nivelul din 1965, când Europa era la început, când uh, Europa prindea creșterea din urmă, ca să zic așa. Am o întrebare. Este foarte important, sigur, să se facă reforme structurale, dar ne-am putea să recunoaștem că politica macroeconomică la nivelul zonei euro este foarte importantă, la fel de importantă ca reformele structurale politicile macroeconomice nu sunt neutre. Și este foarte important pentru creșterea cererii la nivel uh, intern. Dacă comparăm Statele Unite și Japonia cu zona euro, putem să spunem că diferențele de politică macroeconomică sunt foarte importante, sunt unul dintre motivele principale pentru care lucrurile se întâmplă diferit. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Următorul vorbitor, este domnul Francesco Cariello. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra tratatului privind pactul fiscal în termeni juridici. Trebuie să facem un pas înapoi, să ne întoarcem la 1 ianuarie 1999, când uh, a luat ființă moneda euro. Atunci, la 1 ianuarie 1999, uh, a intrat pe piață o monedă disciplinată foarte diferită de disciplina care domnea în acel moment în Uniunea Europeană, adică din tratatul Uniunii Europene. Regulamentul respectiv uh, contrazice articolul 104C din tratat, alineatele 2 și 3. <clears throat> și, doamnelor și domnilor, aceasta este concluzia la care ajunge un fost ministru uh, Uh, din uh, Republica din Italia, un ministru al trezoreriei, un ministru de finanță. În, din câte știu eu, nicio țară din Europa, nici la nivelul Consiliului, nici, la, nici în Parlament nu s-a dezmințit această constatare. Deci aș dori ca măcar în aceste trei zile să ni se dea un răspuns clar, să le se dea un răspuns clar uh, cetățenilor europeni regulamentul despre care vorbim este egal, este același, este în continuare în vigoare ca în momentul în care a fost introdusă moneda unică. Vă citesc acum uh, ce înseamnă acest lucru după părerea profesorului Guarino, uh, care este diferența dintre regulamentul respectiv și tratatul Uniunii Europene și părerea este publicată. Studiul respectiv menționează foarte clar legătura pe care o face acest regulament <clears throat> care în practică reduce capacitatea de manevră economică a statelor membre. Este concluzia la care ajunge studiul respectiv, iar problema juridică uh, Uh, este, aș dori să-mi răspundeți la ea. Mulțumesc foarte mult. Mai avem încă un vorbitor pe listă. Docul, domnul Pimenos din Letonia. Mă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Padoan. Țara mea a suferit foarte mult în timpul acestei crize, cum știe toată lumea calitatea vieții este foarte scăzută la noi în țară. Și voi vorbi în limba letonă acum. PIB-ul este cel mai scăzut din Uniunea Europeană, poate cu excepția României și Bulgariei pentru a ajunge la un alt nivel, eh, Letonia are nevoie de încă o generație de acum încolo. Eh, și creșterea de 7% a PIB-ului a fost realizată eh, în ultimii câțiva ani. Am urmărit uh, concluziile Băncii Centrale Europene, care ne spune că putem să atingem acest obiectiv uh, de a avea creștere de 6% pe 20 de ani doar uh, dacă intervenim la nivelul datoriei. Putem să înregistrăm o creștere atât de mare? Putem să garantăm noi asta pe termen lung? Până la urmă e vorba de investiții enorme, mai ales că uh, vrem să și îndeplinim toate condițiile pactului fiscal. Eu cred că este pur și simplu imposibil această pretenție. Nu putem să avem consolidare fiscală și pentru consolidarea fiscală să facem orice, inclusiv să dezechilibrăm bunăstarea europeană. Ce părere aveți? Paci. Mulțumesc foarte mult. Mai doriți să adresați și alte întrebări vorbitorului, domnului Padoan? Vă mulțumesc foarte mult, domnul Padoan are acum cuvântul să răspundă la întrebări. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Am să răspund la întrebări în ordinea în care mi-au fost adresate. În primul rând, problema îmbunătățirii bilanțurilor bancare. Asta e o chestiune de lungă durată. Pot să spun ceva. Știm cu toții practic, sistemul bancar din Uniunea Europeană trece printr-un proces uh, de evaluare, se face o evaluare a activelor și trece și printr-un test de stres. Și cred că este șansa să punem uh, bazele unor progrese în domeniul bancar. Cred că asta este o chestiune atât uh, de ideea de a eficientiza aceste instituții și de a le întări. Procesul acesta mi se pare un proces foarte important și OCDE-ul uh, recomandă ca atât uh, testul de stres cât și revizuirea calității activelor să se facă transparent pentru a evita costurile pentru reputația sistemului bancar Uh, ceea ce de fapt uh, a fost uh, consecința testului de stres anterior în Europa și în Statele Unite. Întrebarea venită din Olanda, ce pot să facă țările cu excedent și care au un deficit fiscal? există o soluție la această dilemă? Cred că există. Recomandarea pentru Germania se poate folosi și aici. Problema Uh, nu este să vindecăm excedentul de cont curent uh, prin uh, cheltuieli, ci prin investiții private. Deci, economia olandeză ar trebui să îmbunătățească investițiile în sectorul privat printr-o serie de măsuri, ceea ce ar duce și la ajustarea situației bugetului la nivelul mai înalte. Profesorul Gherieri a adresat o întrebare importantă. Să ne bazăm doar pe consolidarea fiscală și uh, reforma structurală și răspunsul este nu în uh, ce am spus mai devreme, am spuneam că impactul reformelor structurale, oricare ar fi ele, este mai slab dacă situația macroeconomică este slabă. Am dori ca mediul macroeconomic să fie puternic, să aibă o cerere sănătoasă și în același timp reforme structurale eficiente. Deci chestiunea este unde, de unde pot, poate veni întărirea macroeconomică. Cred că aici e nevoie de o baghetă magică, dar pot să vă spun care sunt sursele o sursă ar fi cererea globală. Și e bine că economiile emergente continuă să crească, ceea ce poate să împingă înainte creșterea motivată de export, dar nu e suficient alte instrumente, sunt și altele, evident, politica monedei unice poate să facă foarte mult și pot să spun astăzi cu mai multă convingere decât aș fi spus acum doi ani după experiența uh, politicilor monetare agresive din Statele Unite și din Japonia acum. Am învățat din criză că politica monetară poate fi foarte creatoare și pe long term, pe termen lung și pe termen mediu, poate să sporească consumul privat politica monetară a Băncii Centrale Europene poate să învețe ceva din experiențele de peste Atlantic și din Asia. Dar nu e tot. OCDE-ul a recomandat de mai multe ori că există posibilitatea investițiilor, programelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi euro-obligațiunile pe proiecte. Dar cred că această chestiune ar putea uh, să fie un instrument de creștere. Și apoi politica fiscală. Ce putem să facem cu politica fiscală astăzi? Uh, în acest moment. Părerea mea este că se poate face mai mult în ceea ce privește două aspecte. În primul rând, viteza consolidării fiscale și sperăm ca în curând să, screadă, să scadă raportul din PIB și dator, dintre PIB și datorii. Am colectat o serie întreagă de dovezi care arată că, dată fiind un, un venit anume, se poate modifica structura impozitelor ca să fie mai prietenoase cu utilizatorii și cu capitalul și iar uh, țările care au anumită dinamică a cheltuielilor își pot îmbunătăți impactul prin modul în care își îmbunătățesc cheltuielile. Pot fi elemente marginale, dar dacă le adunăm pe toate, atunci evident că se pot adăuga cereri importante, se poate adăuga o dinamică importantă Europei și vreau să vă reamintesc că, de fapt, creșterea potențială a scăzut în ultimii 10-15 ani. Este Trebuie să sporim creșterea, dar trebuie să rezolvăm și problemele structurale care împiedică creșterea pe termen lung în Europa. I forgot again one question. Am mai uitat o întrebare. Întrebarea din Letonia. Nu sunt sigur că am înțeles exact întrebarea, dar dacă întrebarea este următoarea, putem reconcilia o creștere mai multă cu pactul fiscal? Răspunsul este da, pentru motivele pe care le-am menționat și pentru faptul că dacă datoria, dinamica datoriei este considerată nedurabilă uh, pe piață, atunci premiumul uh, va uh, crește. Deci trebuie folosite foarte multe resurse pentru serviciul datoriei, ceea ce este o piedică în calea creșterii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Vreau să fac acum câteva observații de final, câteva concluzii. În afara articolului 13 și poate pentru dumneavoastră ca notă de informare vreau să, notă de informare vreau să uh, reiau întrebarea lui Jean-Pierre Odi adresată Consiliului cu privire la comisie. Noi avem o afirmație foarte clară. Uh, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, toate familiile politice europene și-au asumat angajamentul ca înainte de alegerile europene să îl numească pe candidatul la postul de președinte al Comisiei. Socialdemocrații au făcut-o deja. Acum la liberal e un concurs între Guy Hofstadt și Oli Ren, iar verzii fac alegeri interne, prealegeri dacă vreți, pentru a-l găsi pe candidat iar PPE va alege dintre mai mulți candidați pe 6-7 martie la Dublin. Socialdemocrații, creștini-democrații, verzii liberalii, înainte de alegerile europene, vor face public numele candidatului. și până la urmă, din punct de vedere politico-democratic, este imposibil ca de la Consiliu să ni se spună cum se procedează de pe acum. Pentru că, iată, va fi numit și președintele Comisiei, numele înainte de, alegere, de alegeri sunt cunoscute, și legătura cu rezultatul alegerilor mm, există și până la urmă realitatea este că fiecare candidat are nevoie de majoritate calificată la Consiliu, dar și la Parlament și că trebuie ca între cele două instituții să existe un acord pentru numire. Și apoi, tot acest proces, cine va fi președinte al comisiei, cum va fi numit, până la urmă, totul depinde de alegeri, totul depinde de ce se întâmplă la Consiliu și la Parlament, dar iată că niciodată alegătorul n-a avut atâta influență. E așadar nevoie de o majoritate între Parlament și Consiliu pentru numirea noului președinte al Comisiei. Mai mult nu pot să spun, pentru că până la urmă această chestiune nu are nimic de a face cu subiectul de astăzi. Și în al doilea rând, pe înțelegeri, eu știu că în această încăpere există opinii, viziuni diferite. Noi, și acum ca să revenim la substanța conferinței, noi am spus în felul următor. Dragakis angeschnitten, dass wir zu den Fragen da că în ceea ce privește metoda de lucru la această conferință, după această conferință, va consta în primul rând în definirea unui uh, proces cu un text și cu amendamente ca toată lumea să participe. Vă rog așadar să revenim la substanță, să nu ne pierdem în detalii în celelalte două zile. Konferenz hat die Grundlage im Artikel 13. Această conferință se organizează în temeiul articolului 13, da? Și această conferință e una tematică, dar este cea mai amplă, pentru că articolul 13 e legat de semestrul european în cele două zile și jumătate. 13. Și articolul 13 este baza acestei conferințe și, practic, um, are ca subiect principal pactul fiscal. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu este o conferință COSAC, ci E o conferință definită prin articolul 13, articolul 9 și uh, concluziile conferinței de la Nicosia pentru a ne coordona ca informație și a asigura transparența democratică și un schimb democratic de idei în ceea ce privește toate fațetele pactului fiscal. Tocmai de aceea suntem atât uh, de des în contact unii cu alții pentru că sunt chestiuni care nu ne vizează doar o dată și la un singur nivel, ci la nivelul mai multor comisii parlamentare, mai mult decât la COSAC. Tot ceea ce ține de Uniune Economică și Monetară ține și de bugete, competitivitate, um, afaceri sociale. Și deja ne-am dat seama că există și alte comisii parlamentare care ne spun că vor să participe la această dezbatere. Dar, cum să vă spun, äh, da- Vedeți că există atâtea alte comisii parlamentare care se simt vizate de ceea ce se întâmplă aici. Eu am äh, cerut deja ca uh, Comisia de la Control Bugetar, Comisia pentru Piața Internă, Comisia pentru uh, Dezvoltare Regională, să participe în etapa pregătitoare deja, mult mai mult, și ne vom gândi cum anume să procedăm miercuri. Ausschüssen pe den interparlamentarischen Konferenzen pentru ca la celelalte conferințe interparlamentare să nu avem doar trei comisii parlamentare, ci să ne extindem. Wir sind ja Noi, până la urmă, ca Parlament European, avem nevoie de parlamentele naționale. Competențele noastre diferă și de aceea avem nevoie de un schimb de informații. Adesea, schimbul de informații e singurul la care putem recurge și putem să tragem concluzii în urma dialogului pe care îl purtăm cu dumneavoastră. Primim feedback. Așa că suntem acum într-un proces în plină evoluție. Săptămâna viitoare, de exemplu, secretarii generali se întrunesc uh, cu uh, oamenii de la Parlamentul European, secretarii general Parlamentului Naționale, pentru a ne da împreună seama cum să ducem mai departe această cooperare, cum să o consolidăm cât ne este permis să continuăm, cât de mult ne, ne, ne permite această aprofundare a cooperării. E un proces pe care noi doi îl vom însoți până la următoarea reuniune de la Roma. Vrem să avem un proces finalizat, practic un proces ce a început la Vilnius și pe care noi vrem să îl continuăm. Asta este dorința. Acum, pentru că Iată, dezbaterea trebuie să fie pe conținut. <laughs> de facto entscheidungsgremium, wo man nicht weiß, wer kommt mit wie. Și sigur, e important să ne dăm seama cine participă, câți oameni vin, uh, să avem un consens, să o luăm pe calea consensului întotdeauna, pentru că dacă ne formăm doar majorități versus minorități, uh, ne slăbim prerogativele, ne depășim mandatul, Așa că vă mulțumesc pentru această dezbatere plină de substanță și vă mulțumesc pentru impulsurile oferite și acum grupurile politice au fost invitate la cină, deci la un dineu, iar mâine de dimineață ne întâlnim la orele 9.30 și reluăm dezbaterea despre prerogativele parlamentare în Troica și încercăm să uh, Uh, reîncepem lucrările tot în această încăpere. Mă bucur foarte tare de pe acum că mâine ne revedem.